Uh, uh, Dragi colegi, văd că mulți dintre dumneavoastră încă se foiesc. V-aș ruga să luați loc. Haideți să adoptăm ordinea de zi foarte rapid. Dacă sunteți de acord, cred că ați aflat că punctul 5 a fost anulat și anume raportul Cleva privind informațiile ce însoțesc transferurile de fonduri. De asemenea, punctul 6, prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, la care este raportor domnul Carins, acesta se amână, iar la punctul 10 avem uh, votul doamne, la raportul doamnei Berez, documente cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Deci, mâine vom începe la ora 10 schimbul de opinii privind semestrul european. Voi mai avea și alte comunicări după ce discutăm cu domnul comisar. Trebuie să vă spun, după cum ziceam, că mâine începem la 10, însă schimbul cu parlamentele europene va avea loc de la 3 la 4 și jumătate după amiaza și la 4 jumătate vom termina. Ca întotdeauna, domnul comisar Barnier este binevenit ne bucurăm că sunteți alături de noi, avem șansa de a face un schimb de opinii privind evoluțiile recente. Domnul comisar tocmai revine de la reuniunile ECOFIN. Ne veți vorbi despre finanțarea IMM-urilor, despre mecanismul unic de supraveghere despre accesul la finanțare ar fi interesant și pentru Regatul Unit dacă s-ar amâna luarea deciziei în acest domeniu și cred că este foarte oportun să avem acest schimb de opinii astăzi, la o zi după ce de -a, cea de-a cincea aniversare a uh, crizei fraților Lehman. Cred că E momentul să facem un bilanț, să vedem cum stăm. De asemenea, am constatat că săptămâna aceasta în ziare este plin de articole despre foști uh, directori de bancă, de exemplu Bob Diamond, care în aceste articole se spune că avem nevoie de mai multă transparență, de o ameliorare a încrederii consumatorilor și de uh, o uh, conștientizarea faptului că nu există too big to fail. Poate că e cam târziu pentru domnul Diamond să se căiască, însă pentru noi nu e niciodată prea târziu să discutăm despre toate aceste lucruri. În orice caz am uh, făcut progrese foarte mari. Domnule comisar, vă dau cuvântul dumneavoastră, după care vom da cuvântul colegilor. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Arlen, bună ziua fiecărui deputat în parte. În legătură cu ce spunea domnul Diamond, pe care de altfel l-am întâlnit în ultimii trei ani de mai multe ori, Aș vrea să spun că, uh, într-adevăr, în mediul bancar sunt multe persoane care au mintea scurtă. Însă, în ceea ce mă privește pe mine, nimeni nu are dreptul să nu aibă memorie bună și nimeni nu trebuie să uite nici motivele și nici consecințele acestei crize bancare. Ziua de ieri a reprezentat cea de-a cincea aniversare a falimentului Lehman Brothers și să știți că eu nu voi uita. În acest spirit voluntar învățăm tot ce trebuie învățat din această criză. Păstrăm direcția cea bună, dar nu am ajuns încă la capătul drumului. Nu este momentul bilanțurilor, nu este momentul să ne lăudăm singuri. Însă, așa cum s-a întâmplat și la summitul G20 de la Sankt Petersburg și după cum s-a întâmplat și la Ecofin, unde am uh, mers sâmbătă, S-a constatat că a venit momentul să recunoaștem că am făcut foarte multe pentru a trage primele învățăminte din această criză, iar acțiunile noastre sunt recunoscute. Guvernatorii prezenți și miniștrii au recunoscut aceste fapte și ne-au încurajat să continuăm munca depusă până acum pentru a restabili și a recâștiga o stabilitate încă relativă și pentru a pune niște baze mai sănătoase pentru piața financiară. Doamnelor și domnilor deputați, vreau să vă spun încă o dată că eu consider că este acum momentul să fim vigilenți și să acționăm, mai degrabă decât să facem bilanțuri și să ne declarăm mulțumiți de sine. Avem trei axe ale vigilenței și ale acțiunii. Cred că trebuie, în primul rând, continuate reformele structurale în statele noastre, unde se duce lipsă de competitivitate, trebuie să curățăm finanțele publice și să punem la punct primele instrumente de coordonare a politicilor noastre economice și bugetare și în cele din urmă să ne consolidăm sarcina de astăzi și anume soliditatea sectorului financiar. Această situație a sectorului financiar se îmbunătățește, la modul relativ nivelul de capitalizare și de pârghie al băncilor mari din Europa poate fi comparat cu nivelurile din Statele Unite. Iar astăzi, nivelul nostru este sub minimul reglementar. Însă, nivelul de capital este de mai bună calitate și avem un procent de 11% în medie. Cel puțin asta ne-a spus la Vilnius Autoritatea Europeană a Băncilor și Banca Centrală Europeană. V-am spus, mai sunt multe de făcut. În primul rând, avem o prioritate absolută, și anume Uniunea Bancară. Acesta este proiectul nostru cel mai mare și am ocazia de a spune, am avut ocazia de a spune la Strasburg, joi, în plenară, când a avut loc un vot foarte important, că așa este. De altfel, au fost trei voturi importante săptămâna trecută care arată ce muncă desfășurați. Este vorba de uh, un vot pe care îl cunoaște foarte bine doamna McCarthy, apoi votul privind creditul ipotecar și încă unul foarte important referitor la supravegherea bancară în zona euro. Pentru a realiza Uniunea Bancară în zona euro, trebuie să construim acel single rulebook, acel set de reguli comun pentru cele 28 de state membre pentru că Uniunea Bancară constă în punerea în aplicare a acestui Single Rule Book în zona euro. Acest Single Rule Book trebuie să fie mai eficient și mai integrat pentru statele membre ale zonei euro. În primul rând trebuie să avem acest Single Rule Book. Astăzi nu este cazul 100%. Îl avem pentru uh, Directiva Cerințelor de Capital 4, În ceea ce privește fragmentarea bancară, în paranteză fie spus, am parcurs o etapă foarte importantă prin acest text al Directivei Cerințelor de Capital 4 în domeniul uh, securității băncilor, dar ne mai rămân și alte domenii unde putem să aducem mai multă coerență. E vorba de fiscalitate, e vorba de guvernanța întreprinderilor și este vorba și de dreptul întreprinderilor. Iată tot atâtea șantiere pentru viitorul apropiat. În legătură cu acest single rule book, și Peter Simon știe foarte bine acest lucru, e vorba și de uh, garantarea depozitelor, Gunnar știe, care, Gunnar care colaborează cu mulți dintre dumneavoastră, mai este vorba despre directiva soluționării situațiilor de criză în domeniul bancar. Deci, avem nevoie de acest single rule book, trebuie să-l punem în aplicare prin Uniunea Bancară avem nevoie de supervizare. Colegii Giggold și Marianne Tyson au lucrat foarte mult la acest dosar și apoi eh, soluționarea de care se ocupă doamna Ferreira. Ministrii au discutat îndelung pe acest subiect în, cu, în cadrul dejunului de vineri, la care am luat și eu parte. Ce pot să vă spun despre acest dejun? A fost challenging, a fost o discuție plină de provocări și e și normal, dat fiind subiectul atât de complex pe plan juridic și pe plan financiar. Am constatat că există o voință generală din partea ministrilor și din partea guvernatorilor de a se face progrese cât mai rapid. Nimeni nu pune sub semnul întrebării cât este de urgent să avem acest al doilea pilon al Uniunii Bancare. S-a discutat, în primul rând, despre temeiul juridic al propunerii noastre, articolul 114, și uh, considerăm și suntem susținuți de Serviciul Juridic al Comisiei și de cel al Consiliului și de cel al BCE că uh, temeiul 114, articolul privind piața internă, este astăzi temeiul juridic cel mai util și cel mai operațional pentru clădirea celei de-a doua etape a Uniunii Bancare. Doamnelor și domnilor, într-o etapă ulterioară, o eventuală modificare a tratatului ar putea permite, după cum a spus și Wolfgang Schäuble, ministrul federal german, o ameliorare a sistemului. Însă putem să punem totul pe roate după ce va fi votat acest text, fără să mai așteptăm modificarea tratatului. S-a discutat și despre rolul comisiei, despre perimetrul de aplicare și despre modalitățile de finanțare ale uh, soluționării. Voi reveni, probabil și prin întrebările pe care mi le veți pune, la acest subiect. În orice caz, sunt gata să uh, contribui la obținerea unui compromis dinamic. Am o singură limită, doresc să se ajungă până la urmă la un sistem funcțional. Un sistem care să fie bazat pe deficiențele constatate în cazul Dexia sau în cazul altor crize. Trebuie să reunim la aceeași masă autorități de soluționare a crizelor care nu știu cum să lucreze împreună. Asta am încercat noi să tratăm cât mai corect în acest uh, cadru. Și cu această rezervă vă stau la dispoziție pentru găsirea de compromisuri, ținând cont de Parlament și de Consiliul de Ministri. Pe lângă Uniunea Bancară și acest Single Rulebook, mai avem și toate inițiativele legate de agenda noastră și agenda dumneavoastră. M-am referit deja la uh, regulamentul privind abuzurile de piață. Arlene McCarthy a fost raportoare și raportul este adoptat. Ca și doamna McCarthy, doresc ca statele membre să se îndrepte fără întârziere spre o punere în aplicare acestui text privind abuzurile de piață este esențial pentru introducerea moralității pe piețele financiare. Aș dori să mă mai refer, ca să definim peisajul general, la alte șantiere aflate în curs. Este vorba de MIFID, raportor este Marcus Ferber, și aici trebuie să ne punem în aplicare unul dintre angajamentele noastre principale de la G20. Omnibus 2, Burkhard Balz este raportor, suntem în ultima etapă a obținerii a unui acord. Probabil îl vom obține în câteva săptămâni. Regulamentul privind depozitarii central de titluri, doamna Swinburne este raportor. Sperăm uh, să obținem o orientare generală din partea președinției cât mai rapid. Și apoi mai avem și aspectele legate de consumatori. Am spus-o și o repet, PRIPS este una din prioritățile noastre, raportoare este doamna Beres, uh, medierea în domeniul asigurării, la, domnul Langen, UCIT, uh, OPCVM 5, domnul Gigold este raportor și încă o directivă la care este raportor domnul Clute referitoare la contul bancar de bază. Doresc ca toate aceste texte să beneficieze de acorduri definitive înainte de alegerile europene, pentru că sunt texte ce uh, se referă la consum și care arată rolul concret și cetățenesc al Europei. votul Parlamentului referitor la directiva creditelor ipotecare, la care este raportor domnul Sanchez Presedo, este de asemenea un test, text cu importanță cetățenească foarte important pentru mine. Există două posibilități de a răspunde la disfuncțiile sistemului financiar. Ați primit propunerile, e vorba de transparența și comparabilitatea cheltuielilor bancare, un subiect cotidian ce interesează pe toată lumea, și simplificarea schimbărilor de cont bancar, serviciile de plată, încadrarea indicilor de referință și încă un șantier început de mine acum câteva zile referitor la sistemul bancar paralel. Doresc să repet, Comisia are intenția de a prezenta în noiembrie încă o propunere. Dorim să o facem la modul cel mai serios, știm că vom lucra cu aceleași echipe și doresc să vă mulțumesc. Este vorba de continuarea raportului Licanen privind reformele structurale ale băncilor. Și cred că în această privință și raportul de inițiativă al doamnei McCarthy este un punct foarte important. Aș dori să închei menționând niște subiecte pe care dumneavoastră le tratați împreună cu Comisia Jurii, subiecte care țin de acest cadru reglementativ, acest cadru de supraveghere și de transparență generală pe care l-am pus pe picioare. Mă refer la reforma sectorului de audit, consolidarea regulilor privind combaterea spălării banilor și raportarea non-financiară a întreprinderilor. Aș dori să închei exact cum am început, referindu-mă la toate aceste acte legislative care trebuie să ne ajute să ne recentrăm economia în jurul capitalului de producție și nu a capitalului financiar. Trebuie să punem baze mai solide și mai transparente, mai sănătoase pentru piețele financiare și trebuie să oferim din nou obligații piețelor financiare pentru ca acestea să se pună din nou în serviciul consumatorilor și al economiei reale și să nu mai lucreze doar pentru sine, cum s-a întâmplat prea adesea în ultimii 20 de ani. Rezultatele consultării pe care am demarat-o, Cartea Verde privind investițiile pe termen lung, este în curs de analiză. Am primit foarte multe răspunsuri și mă bucur foarte mult Cred că primim contribuțiile necesare pentru a începe să uh, schimbăm direcția, să ne îndreptăm spre o economie proactivă și dinamică axată pe creștere. Am făcut-o deja cu documente ca pașaportul privind capitalul de risc, antreprenoriatul social sau munca începută de mine privind crowdfunding-ul. În concluzie, doamnelor și domnilor, cu siguranță nu este momentul să ne declarăm mulțumiți. E momentul să fim vigilenți, e momentul să acționăm în cel mai bun caz, majoritatea textelor intră în vigoare chiar acum, la 5 ani după Lehman Brothers, la 3 ani de când am început să discutăm despre ele, și cetățenii europeni, cei mai uh, dezavantajați, sunt încă afectați de uh, consecințele crizei, criză financiară, economică și socială. De aceea, încă o dată, avem nevoie de mai multă vigilență, de mai multă acțiune, de o atitudine voluntară, pentru că aceasta este condiția economică pentru o revenire la creștere și este condiția unui răspuns politic corect, uh, răspuns la creșterea populismului peste tot în Europa. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție. Okay, uh... Foarte bine, dragi colegi, am o listă de 17 întrebări, o listă de persoane care doresc să intervină. Dacă toată lumea este cooperantă, dacă toată lumea respectă regulile stabilite nu de mine, ci de comisie și de coordonatori, uh, vom acorda 5 minute per întrebare și răspuns. Domnul comisar trebuie să ne părăsească la ora 5. Haideți să începem cu Jean-Paul Gozes din partea PP. 5 minute pentru întrebare și răspuns. Merci, madame la présidente, comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aveți dreptate când spuneți că nu trebuie să ne, uh, să, să ne simțim mulțumiți de noi înșine acum și nici măcar să extragem un bilanț, pentru că mai avem încă luni de zile de muncă în față. Însă, Cred că suntem obligați să recunoaștem că s-au făcut foarte multe lucruri și ați reamintit diferitele acte legislative care au fost uh, um, elaborate, care au fost finalizate în urma unei uh, colaborări strânse între Parlament și Consiliu, bineînțeles cu un uh, rol esențial jucat de Comisie și ast- astfel nu avem de ce să ne fie rușine de ceea ce s-a făcut, având în vedere de unde s-a plecat și unde am ajuns. Mi se pare rezonabil să insistăm asupra rolului esențial pe care l-a jucat Uniunea Europeană pentru a aduce ordine în această criză și, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a uh, readuce lucrurile pe făgașul normal, mai ales uh, față de cei care spun că Europa este suprareglementată sau că nu ține cont de realități. S-a întâmplat exact contrariul. O să mă refer la niște aspecte pe care le-ați abordat și dumneavoastră în introducere. Problema raportului făcut uh, pe marginea sectorului bancar american versus european. În ciuda tot ceea ce s-a făcut, uh, uneori observatorii care se consideră a fi avizați spun că sectorul bancar european ar fi mai slab decât cel american. Care este părerea dumneavoastră din acest punct de vedere? Mulțumesc, domnule comisar. Ședinta, excelent. Vă rog, domnule comisar, răspunsul. Da, este o întrebare foarte importantă. Trebuie să reamintim care sunt diferențele între cele două sectoare și modul în care le tratăm. Două lucruri aici. Reamintesc întotdeauna că sectorul bancar european, care este unul foarte divers, foarte variat, finanțează 75% din economia noastră. În Statele Unite procentul este de 25%. Vă reamintesc că aplicăm regulile de la Basel, prin uh, crd de patru unui număr de 8300 uh, de bănci. Iar americanii aplică regulile de la bază la uh, 8330 de bănci. Și uh, trebuie de, de asemenea să vedem modul în care uh, lucrurile sunt văzute, sunt tratate și sunt uh, realizate în mod echitabil, acel level playing field. Domnule Ia, vorbind în numele Autorității Bancare Europene, reamintea și el acest lucru. Spunea că situația băncilor europene s-a îmbunătățit foarte mult. Este și părerea BCE. Astăzi capitalul propriu a progresat foarte mult și pentru băncile cele mai importante Capitalul de cea mai bună calitate ajunge la un nivel mediu de 11%. Uh, AB a publicat și niște cifre în acest sens, spunând că astăzi uh, suntem deasupra uh, minimelor care fusese cerute, care fusese fixate anul trecut, și anume cu 400 de miliarde chiar. Domnul Gozes s-a referit și la procente. La de 1 procentul în uh, Statele Unite este 13 și jumătate, iar în uh, Europa 12,75. Pentru plafon, 3,88 uh, în Statele Unite, 3,61 în UE. Pentru riscul legat de active, 34 în Statele Unite, 32 în UE. Deci cifre care stau în picioare. Uh, Cred că, plecând de la această situație care este comparabilă, trebuie să rămânem însă vigilenți. Acum, dincolo de băncile mari, în Europa sunt și foarte multe bănci mici. Deci, din 8.000 de bănci avem bănci mari, bănci naționale, bănci transatlantice, dar nu toate sunt în această situație. De aceea, acele teste de stres, stres test și exercițiile pe care le impune Banca Centrală Europeană sunt și rămân deosebit de importante președinte, foarte bine, am respectat cele 5 minute. Următoarea întrebare, Peter Simon de la uh, SND. Domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare referitoare mai ales la Uniunea Bancară. Întrebarea mea se referă la poziționarea germană cu privire la cât, cât de mult vom mai putea să punem în linia întâi uh, contribuabilii pentru a susține băncile. Comisia a venit, slavă Domnului, cu o propunere foarte bună de uh, fond de soluționare a situațiilor de criză și de mecanism în acest sens. Avem șansa de a trata aici cu un for unic și cu un set de reguli unic care funcționează pentru a uh, readuce pe linia de plutire băncile din Europa. Însă, ne temem că Comisia va ajunge să facă totul uh, Banca Centrală Europeană a avut o reuniune a prezidiului în acest sfârșit de săptămână și a spus că, ă, din păcate, deciziile se vor lua politic. Germania ă, se află în această situație. Germania blochează ă, blochează procesul decizional și blochează utilizarea contribuabilului în linia întâi în continuu. Cu toate acestea, Dumneavoastră veniți aici din nou cu această propunere și ne o propuneți eh, ca o continuare a acțiunilor dumneavoastră. Deci, ce concluzie să tragem de aici? Crede, oare se va merge mai departe, deși Germania nu este de acord? Se va vota? Sau, dacă Germania continuă să blocheze, va reuși să aibă succes și să-i salveze pe contribuabil? Domnule comisar. <clears throat> <clears throat> Eh, D'abord, l'union bancaire. Bine, vorbind despre Uniunea Bancară, reamintesc um, un lucru foarte important. Aici, ca bază, avem acel single rule book. Și repet, cum am spus și în introducere, că întâi trebuie să avem acest single rule book înainte să implementăm Uniunea Bancară. Pentru că Uniunea Bancară înseamnă, de fapt, aplicarea regulilor de supraveghere și de uh, rezoluție la adresa uh, băncilor care trebuie aplicate pentru cele 28 de state europene în mod integrat, quasi federal, în zona euro, acolo unde există un uh, risc sistemic și o interdependență între state și bănci. Deci, primul punct, single rule book și în cadrul acestuia directiva privind rezoluția și textul de care ne ocupăm aici. Apoi, Uniunea Bancară are doi piloni. Primul, supravegherea, l-ați votat în mod masiv și vă mulțumesc pentru acest lucru, chiar săptămâna trecută. E adevărat că au existat și rezerve, critice, critici și propuneri diferite în momentul în care am făcut această propunere privind uh, supravegherea bancară în zona euro, inclusiv în țara dumneavoastră. Până la urmă, nu am interpretat acest lucru ca un blocaj preocuparea pentru a avea mm, uh, o, sigura, o certitudine juridică este de înțeles pentru mine și sigur că sunt atent la acest lucru. Lucrurile trebuie să fie uh, clare din punct de vedere juridic. Al doilea pilon este esențial, așa cum ați văzut și cum ați apreciat, prin acest fond european de rezoluție am uh, propus un comitet de rezoluție, un, uh, acea autoritate de rezoluție care să gestioneze capacitatea de rezoluție a băncilor într-un mod uh, urgent și eficient. Ca să fiu foarte sincer, nu mi s-a părut că guvernul german și-a exprimat opoziția față, acest, față de acest text. Există probabil rezerve care trebuie interpretate în lumina avizului serviciilor juridice care au fost consultate. Avizul Serviciului Juridic al Consiliului, uh, deosebit de competent, este foarte important și ne întărește acest temei juridic, articolul 114, așa cum am propus și eu. Într-o a doua etapă, după ce vom fi implementat în temeiul articolului 114 această autoritate de rezoluție, trebuie prin intermediul acestei autorități, deci vom avea capacitatea de a soluționa situația băncilor aflate în criză, apoi sigur că putem să și îmbunătățim această capacitate. Mecanismul european de stabilitate trebuie să devină un mecanism uh, comunitar, ceea ce el nu este încă astăzi, și apoi el va trebui probabil să beneficieze de această capacitate de rezoluție, lucru pe care nu-l are astăzi. Dacă tratatul va evolua așa cum a propus uh, Comisia în blueprint și astfel zona euro va putea funcționa mai bine. Și prin această modificare a tratatului se schimbă și uh, statutul juridic al SM, putem să ne gândim la o transformare a acestuia în autoritate de rezoluție. Dar avem nevoie de un rezultat imediat. Nu putem aștepta modificarea tratatului pentru ca acest mecanism să funcționeze. Crizele sunt încă posibile și ideea este ca băncile să plătească pentru bănci și nu contribuabilii pentru ele. Deci cred că din toate punctele pe care le-am discutat, la toate punctele pe care le-am discutat, putem găsi împreună cu guvernele naționale un acord. Și trebuie să vă spun că poziția Parlamentului European pentru mine este foarte importantă. Mulțumesc! Cât câteva secunde au fost acordate în plus, dar nu toate întrebările vor beneficia de acest tratament. Domnul Clins. Mulțumesc, domnule comisar. Ca să rămânem la Fondul European de Soluționare a Situațiilor de Criză, uh, nu e clar dacă e nevoie de un alt tratat sau nu. Și ce întrebare vreau eu să vă pun? Fondul de soluționare nu este o problemă clarificată deocamdată. Va dura mai mulți ani până când avem un document care să arate clar despre ce instituții financiare este vorba, despre ce ordini de mărime vorbim pentru implicarea acestui fond. S-a vorbit despre faptul că BCE-ul a făcut o propunere sâmbătă și anume ca între timp să se folosească mecanismul european de stabilitate pentru a acoperi aceste lacune financiare. Deci, mecanismul european uh, de ESM-ul ar trebui să financeze fondul de soluționare. Ce părere aveți despre acest lucru? Apoi, nu este vorba neapărat de voința de a trimite uh, instituțiile bancare spre utilizarea acestui fond de soluționare. Vedem ce se întâmplă în, uh, banca, în uh, Statele Unite. Sunt uh, salvate uh, zeci de bănci în fiecare an. Dar care este situația în Europa? Credeți că statele membre sunt gata să intervină ca să salveze băncile? Eu cred că dacă dacă ar fi să ne luăm după domnul Almunia, el ar uh, arunca pe geam un miliard de european. De fapt, cam asta se întâmplă de 22 de ani încoace. Apoi, văd că tot mai multe activități din sectorul bancar clasic trec în uh, sectorul negru. Uh, în shadow banking. Ce părere aveți aici? Uh, ce măsuri credeți că ar trebui luate în acest sens? Uh, uh, Domnule Clint, sigur că va fi nevoie de timp pentru ca acest fond de rezoluție să fie bine uh, închegat. Dar dacă nu uh, ne apucăm de treabă, o să ne ia și mai mult timp. Deci, într-un mod foarte concret, dacă ne referim la rezoluția băncilor transnaționale cu fonduri europene, pentru că la ele mă gândesc și nimeni nu poate reproșa Comisiei că nu propune soluția cea mai europeană. E bine, dacă vrem asta, atunci trebuie să creăm acest fond care se va întări în mod progresiv timp de 10 ani și apoi va putea să funcționeze în mod corect. Vă reamintesc că acest fond de rezoluție este un fond privat. Um, nu se bazează pe fonduri publice. Acum, nimic nu împiedică ca acest fond să poată să împrumute și apoi să ramburseze putem imagina mai multe soluții. Putem să ne imaginăm așadar că acest fond ar putea împrumuta de pe piețe pentru a face față cererii dacă este nevoie. În al doilea rând, da, prin directiva privind rezoluția, statele trebuie să aibă această capacitate de a soluționa în zona euro crizele într-un mod cât mai rapid, dar în mod colectiv și nu în mod separat. Atunci când sunt puse la colț uh, și ajung într-o situație deja foarte gravă. Deci, prin această directivă privind rezoluția, în momentul în care ea va fi operațională, împreună cu Autoritatea Bancară Europeană, trebuie să dispunem de mijloace necesare pentru a soluționa situația acestor bănci aflate în criză. Întotdeauna este mai ieftin să previi decât să um, repar ceva. E valabil și în ecologie, e valabil și în finanțe. Atunci când ajungi în situația de a repara, costă mai ieftin să ai un proces ordonat decât unul improvizat. Am văzut asta în ultimii cinci ani. Prin urmare, textul pe care vi-l propun eu la rezoluția bancară este unul care uh, pregătește practic acest proces. Putem vorbi despre shadow banking și eu sunt îngrijorat de tendința pe care ați exprimat-o și de aceea încă de pe acum ne-am ocupat de reglementarea sectorului bancar tradițional, așa cum am uh, spus și săptămâna trecută și vom trece la abordarea fondurilor uh, din sectorul bancar paralel, care fac o treabă foarte bună, dar care nu trebuie să um, evite aplicarea sau să scape din regimul uh, aplicabil uh, sectorului bancar tradițional. Mulțumesc. Și acum, domnul Kamal de la ECR. Thank you very much, Madam Chairman, and thank you very much. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule comisar de acum au trecut 5 ani de la prăbușirea Lehman Brothers și uh, e îngrijorător că nu ne-am ocupat de niște principii, că să nu plătească contribuabilii pentru bănci, că vedem că băncile dau faliment în continuare și sunt salvate de contribuabili, apoi uh, responsabilitatea directă pentru cei care dau faliment și, în al treilea rând, să ne ocupăm de standarde și standardele IFRS, standardele contabile. Uh, e vorba de reforma bancară și ar trebui să aibă aceste priorități. E îngrijorător că tot întârziem cu aceste lucruri. Știu că există un lobby al băncilor pe lângă dumneavoastră și v-aș ruga și sunt convins că și toți colegii din Parlament mi se asociază să trecem la treabă cu aceste măsuri. Nu vă voi întreba despre întârziere, ci vă voi întreba despre cel de-al treilea punct pe care l-am înfățișat aici. Deci mulți investitori și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu standardele IFRS, standardele bancare, interna, uh, mă scuzați, contabile internaționale, în uh, Regatul Unit s-a confirmat de, din partea tuturor părților implicate că există o problemă. În Parlament, într-un număr de rapoarte, am uh, exprimat aceste îngrijorări din Europa pe aceeași problemă și Vă întreb dacă com- domnul comisar poate confirma că va investiga ce se întâmplă, dacă normele EFRS uh, sunt uh, compatibile cu dreptul uh, companiilor din uh, Uniunea Europeană. Există un caz în care există o sentință care a spus că nu este compatibil și vorbiți, puteți vorbi și despre proiectul de convergență. E bine să încercăm să facem o convergență între standardele contabile SUA uh, cu cele Uniunea Europeană, care se referă mai mult la probleme legate de guvernanță, nu de uh, informație. Mă aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, Kamal. Uh, da, domnule Kamal, uh, ați evocat aceste trei principii. Ați întrebat, e oare util? Repet că noi ascultăm tot ce au spus toate părțile implicate, bancherii, dar și alții, nu sunt impresionați de niciun fel de lobby. Noi dăm ascultare oamenilor, motiv pentru care am fost foarte fericit că, iată, cu susținerea Parlamentului am putut să deschidem un grup de experți care să fie mai echilibrat eh, și să finanțăm și o instituție cum este Finance Watch, care să vină cu un punct de vedere diferit asupra legilor pe care le pregătim. Și deci nu e vorba doar de bănci, dar oricum cele trei principii pe care le punem în aplicare, principiul de a proteja pe contribuabil, am spus uh, adineauri acest lucru către domnul Clintz. Acum avem uh, instrumentele, dacă sigur vor fi votate, pentru a rezolva problemele fără a face apel la banii contribuabilor. Și am calculat, domnilor și domnilor, că dacă toate aceste texte pe care le-am discutat împreună și sunt aproape toate votate, dacă astăzi ar, ar fi intrat deja în vigoare, făcând o simulare, am puteți vedea că 34 de exemple, uh, cu excepție toate cazurile de criză bancară în care s-a făcut apel la banii contribuabililor de 5-6 ani, nu s-ar fi produs în caz de criză. Lucrurile ar fi fost rezolvate altfel decât uh, să uh, apelăm la banii contribuabililor, cu 3-4 excepții. Deci vedem că cazurile, cazurile de rezoluție se vor reduce dacă toate aceste texte sunt și eficiente Acum, uh, și când vorbim despre responsabilitate, e exact ceea ce facem noi cu directiva asta. Voi extinde această răspundere, iată, suntem în ziua de luni, poi mâine voi prezenta la comisie textul privitor la benchmark și cei care au manipulat benchmark-urile au fost uh, acoperiți de uh, directiva de resort și următorul text pe care îl avem, uh, cu sancțiuni penale, deci, iată, se merge la pedeapsa închisorii pentru cei care o merită și se va extinde responsabilitatea și ca pentru agențiile de rating la crearea de benchmarking către organismele care creează uh, aceste standarde. Noi nu le acuzăm, dar dorim să poată și răspunde, să, se poată răspunde uh, Uh, în legătură cu transparența, cu caracterul adevărat și fiabil al cifrelor pe care le utilizează și apoi vorbim despre uh, normele contabile, cel de-al treilea punct uh, evocat de dumneavoastră, din motive asupra cărora nu voi reveni acum, Uniunea Europeană, acum vreo 10 ani, a hotărât să delege sau să subcontracteze această chestiune cu un organism internațional numit IASB, cu sediul la Londra și sunt foarte interesat de activitatea acestui organism de când sunt comisar și până acum nu am lipsit de la nicio reuniune acestea. Și cred că am petrecut mult timp, nu prea mult, dar mult timp am, am pierdut. Cumva vorbim de guvernanță care a trebuit îmbunătățită pentru că ASB este o, un consiliu de trustees, o echipă tehnică. Până la urmă, din fericire, s-a creat un fel de sau nu chiar un fel, ci un veritabil consiliu de monitorizare unde uh, sunt reprezentate instituțiile și la asta lucrez eu. Deci am îmbunătățit dialogul între uh, acest consiliu și ASB. Cred că am vorbit destul de guvernanță și că trebuie să uh, petrecem mai mult timp vorbind de calitatea tehnică a normelor contabile. Și aici ne lovim de o problemă se nume conflictul sau tradiționala opoziție între europeni și cei din Statele Unite în legătură cu locul acordat justei valori sau market value, valoarea de piață, care nu totdeauna coincide cu justa valoare. Pot înțelege că există diverse interese în joc în ce privește transparența și coerența informației financiare, însă eu consider că justa valoare, dacă este aplicată fără Uh, discernământ, cum ar dori sau cum fac americanii, uh, poate duce la mult mai multă volatilitate și instabilitate în uh, finanțarea pe termen lung. Deci, lucrăm înspre, pentru o convergență. Am ajuns la un compromis în ce privește normele acestea EFRS, că o stat că americanii nu le aplică și destul de recent în fața Consiliului ISB am spus că răbdarea europenilor are și ea limite. Am cam uh, epuizat această răbdare. Aș regreta foarte mult ca diferiții parteneri ai ASB ar fi obligați să fie obligați cumva să-și uh, reia suveranitatea în ce privește normele contabile, pentru că până la urmă, obiectivul unor modificări echitabile și unor, unor schimburi echitabile în lume e o convergența. Pentru asta a fost construit acest organism, însă pentru asta e nevoie ca toată lumea să participe, ceea ce azi nu se întâmplă. Eu sper că și autoritățile americane, mai ales uh, noua președinție a CFTC, ICC, spune vorbitorul cu care am discutat, uh, va binevoi să fie de acord cu mine. Mulțumesc, domnul Lambert, uh, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule comisar. Vă salut și îmi pare foarte bine că vă revăd aici. Iată schimburi de opinii frecvente în ultima vreme. Prima observație în legătură cu BCE. Vom aplica Basel 3, Statele Unite nu vor face decât pentru 30 de bănci, atunci să sugerăm ca Banca Centrală să reia și uh, supravegherea celor 30 de bănci uh, americane conform Basel 3, ca să avem un venit suplimentar uh, pentru BCE. Dar vorbim serios acum, ați uh, vorbit de nivelul uh, de fond propriu, de câte al băncilor europene. Bun, lucrurile stau bine pe hârtie, dar eu văd uh, niște riscuri acolo. În primul rând că uh, prietenii noștri, băncile sistemice mari, joacă cu, se joacă cu ponderarea riscurilor. Uh, adesea uh, vedem, uh, dacă vedem lucrurile în detaliu, că o bună parte din uh, îmbunătățire sunt datorate unor manipulări ale factorilor de ponderare de risc și, în al doilea rând, sigur că creanțele dubioase uh, sunt, uh, la care au făcut apel sau ar putea să facă apel o serie de uh, bănci europene, fac obiectul acestei revizuiri de calitate activului. Și aici ne regăsim într-o dilemă, pentru că dacă facem uh, în mod serios această revizuire și duce la niște descoperiri, și anume că situația nu e așa de roz cum, e, ea prevăz, cum era ea prevăzută, și că nu avem un fond care să permită să recapitalizăm băncile, fie el public sau privat, atunci nu vom uh, sta nici noi pe roze pentru că nu vom avea un plan B. Apoi putem să ne facem că nu vedem nimic, dar apoi, uh, din păcate, nu vom sta bine cu conștiința. Deci, întrebarea e cum ieșim din dilema asta. De asta v-ați ați uh, oferit o soluție cu MS, Aș dori să intrați puțin în detaliu. Dacă BC începe exercițiul de supraveghere integrată uh, încă din start greșit, atunci toată credibilitatea e pusă se nu întrebări. Mulțumesc. Uh, da, mulțumesc. Cred că modul în care ați descris lucrurile, sau cel puțin partea a doua a întrebării, e corect <laughs> și jut. Prima parte, mă rog, nu, <laughs> nu voi da curs, nu voi face această propunere americanilor, știu, era o glumă. Fiecare trebuie să-și facă treaba. Dar e foarte important uh, cu americanii ca sistemele noastre să fie coerente, comparabile, echivalente sigur, e vorba și de o încărcătură juridică importantă și a spune că să fie și interoperabil aceste sisteme. De acest caracter de interoperabilitate nu e ceva foarte simplu. Din punctul meu de vedere, e un, o precondiție pentru a ajunge la orice uh, fel de formă de uh, ameliorare la, acces, uh, la accesul la piață, a accesului la piață, mă scuzați. Se poate face acest lucru în mod reciproc, dar nu se poate face dacă nu avem un sistem interoperabil în ce privește uh, reglementele noastre bancare. Uh, există dificultăți ale colegilor americani cu băncile care nu sunt americane. Însă, da, aș putea fi de acord cu analiza noastră, cu acea dilemă pe care o evocați în ce privește realitatea uh, solidității băncilor europene, de aceea cred că e logic și legitim ca BCE, în noua sa funcție de supraveghere, pentru care se pregătește foarte serios și cu ocazia asta mulțumesc domnului Draghi și vicepreședintelui său atunci când am vorbit cu el la Vilnius, pentru că e vorba de o treabă făcută de sute de persoane, această supraveghere încercând să avem o fotografie exactă a ceea ce vor supraveghea, e logic. La asta corespunde revizuirii calității activelor, fondurilor proprii. Și consider că putem să avem încredere în Banca Centrală Europeană și că ea va acționa riguros și serios, uh, făcând această revizuire care e logică înainte de a se ocupa de supraveghere și că va verifica mm, nivelul diferit de riscuri și că vor exista suficiente fonduri proprii. Dar întrebarea, a spus-o foarte bine, ce se întâmplă după ce se face această constatare? Ce se întâmplă cu backstop-ul? Miniștrii cu care am vorbit sunt foarte conștienți de această problemă, de necesitatea de a dispune de, de rezerve pentru a face față tuturor eh, nevoilor de consolidare, recapitalizare, care probabil că vor apărea sau e posibil să apară pentru anumite bănci cu ocazia acestei revizuiri a calității activelor eh, pregătită de BC. Eh, Mr. on behalf... Mulțumesc, domnul Belder, pentru FD. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte eurocommissaris Barnier. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Uh, un element problematic al Uniunii Bancare e de a ști dacă în țările cele mai afectate de criză există suficientă marjă de manevră financiară la demararea Uniunii Bancare pentru a-și recapitaliza propriile bănci. Domnul Dijsselbloem uh, însuși spune că nu cunoaște care e uh, dimensiunea necesităților. Deci e esențial să avem cifre precise ca să putem discuta cu ele în față pentru a repartiza echitabil, echitabil sarcina ceea ce mă face să întreb, ce măsuri politice credeți că poate lua Uniunea, uh, mă scuzați, Consilia, uh, Consiliul European, Comisia sau BCE pentru ca înaintea demarării Uniunii Bancare să avem o, o, o imagine clară a necesității, nevoii de capital și să se poate repartiza echitabil costurile. Știți că a fost publicat recent un document în legătură cu această întrebare a mea și s-a vorbit uh, foarte mult de intervenție rapidă a BCE în țările zonei euro. Ce părere aveți despre toate astea? Credeți că factura va veni doar atunci când băncile vor fi în Uniunea Bancară și nu înainte? Adică să nu punem uh, căruța înaintea boilor. Aș dori să am un uh, răspuns. Mulțumesc. Se Belder. Da, mulțumesc, domnule Belder. E, dificil, dificultatea e că în toate aceste discuții am dorit ca să se știe definitiv și complet cum vor sta lucrurile, adică să știm dinainte. Dar știți la fel de bine ca mine că noi trebuie să respectăm niște proceduri democratice care sunt mai îndelungate decât cele ale pieților. E nevoie de timp să votăm textul, ca el să intre în vigoare, să avem și resursele tehnice, umane necesare. Deci procesul este în curs de desfășurare Deși noi acționăm cât mai rapid posibil, după cum uh, s-a spus aici din aur. Da, sigur că e nevoie de timp ca acest fond de rezoluție să aibă și dotări, uh, dotările necesare, 50-60 de miliarde de euro. Va fi nevoie de timp pentru ca toate băcile să fie, în, uh, să fie într-o stare solidă, dar hai să luăm lucrurile în ordine. Uh, Uh, acel, uh, acea, acea, acel set de reguli unice, textul în legătură cu rezoluția și garantarea depozitelor. Uniunea bancară creată e deja făcută pentru primul pilon. În cadrul acestei supravegheri a primului pilon, Uniunea bancară BC angajează sau va angaja pe un temei foarte solid și riguros uh, această revizuire a calității activelor în legătură, domnule Belder, cu Autoritatea Europeană a Băncilor, uh, AB, care va face și acel test de rezistență, stress test, pentru întregul sector bancar din Uniunea Europeană și de pe piața unică. Aș uh, dori să nu se speculeze în legătură cu sumele reprezentate de necesitățile băncilor europene din zona euro, uh, care trebuie să se recapitalizeze. Sigur că vor exista nevoi, dar uh, să nu dramatizăm lucrurile dinainte. În multe cazuri, după cum am văzut, uh, de 2-3 ani încoace, cu fondul de recapitalizare, uh, chiar anticipat față de Basel 3, am citat cifrele, mai, e vorba de mai multe sute de miliarde care au fost găsite pe piață sau cu restructurarea. Deci băncile au reușit. Eu nu aș dori să se facă speculații în legătură cu sumele. Dar e posibil sau probabil să există destule rezerve și Consiliul European a spus că va trebui ca acestea ă, dacă nu există din fonduri private, să fie puse la dispoziție din fonduri publice. E vorba de o întreagă strategie globală, să luăm lucrurile pe rând. Ă, ce pot eu spune? Bun, poate răspunsul meu nu e suficient până la urmă, însă aș spune uh, că ceea ce facem noi e, uh, reprezintă un exercițiu dificil și îndelungat, dar hai să vedem lucrurile uh, foarte lucid și franc, câteodată e dificil, dar e mult mai bine să facem asta uh, decât să ne regăsim în situația de dinainte, unde în fiecare țară, fiecare bancă era lăsată de capul ei, Eh, uneori nu se putea descurca de una singură, băncile, iată, declanșau un întreg eh, proces de pagube colaterale. Acum eh, facem o adevărată rezoluție, revoluție, mă scuzați, pentru Uniunea pentru băncile zone euro e mult mai bine decât să lăsăm pe fiecare să se descurce cu propriile puteri, pentru că asta are consecințe sistemice, după cum am văzut, de contagiune. Mulțumesc, domnul Martin, acum the longer I'm here a member of the European Parliament, cu cât uh, trece timpul uh, meu ca membru în Parlament, cu atât mai mult mă îngrijorează lobbyiștii și influența lor în uh, procesul decizional. Foarte mulți lobbyiști lucrează aici la Bruxelles, mai ales pe sectorul financiar, cu un buget anual de 300 de milioane de euro și fac lobby asupra noastră. Uh, Eh, cred că sunteți conștient de faptul că și în domeniul dumneavoastră se face lobby foarte puternic. Ce părere aveți? Veți crea un fel de amprentă pentru lobbyiști, adică o creare și publicare a unui registru cu toți lobbyiștii eh, din Europa? Și veți declara public cât timp discutați dumneavoastră și serviciile dumneavoastră cu acești lobbyști și veți fi gata și să publicați intervențiile lobbyștilor și influența lor asupra procesului legislativ? Cred că nu este cazul să mai spun că mulți colegi ar dori să facem așa ceva la Parlament, însă eu cred că trebuie să se facă un astfel de uh, proiect și la Comisie. Domnule Martin, cred că unii dintre noi fac acest lucru voluntar. Da, exact asta am și spus. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure avant même votre question. Am spus chiar înainte de întrebarea dumneavoastră, domnule Martin, că eu ascult pe toată lumea, dar nu sunt ușor de impresionat de către lobiști, mai ales. Mi se pare adesea că lobby-ul este foarte contraproductiv. Și am spus-o public și s-a mai discutat de atunci, am spus-o în legătură cu campania Mastercard împotriva propunerii mele referitoare la comisiile interbancare. Am fost foarte șocat de această campanie făcută utilizându-se publicitate și articole false în ziare plătite de această companie americană, care chiar um, utilizau și fotografia. M-a șocat să văd propria mea fotografie în niște articole îndreptate împotriva poziției mele. Deci, unele campanii sunt mai inteligente decât aceasta, e adevărat. Însă eu nu mă las impresionat. Răspund cu toată bunăvoința la orice întrebare privind contactele noastre cu astfel de grupuri. Mai general e vorba de federații, pentru că eu mă întâlnesc cu grupuri de bănci sau grupuri de asigurări. Desfășurăm foarte multe consultări și, de altfel, publicăm integral avizele ce ne sunt transmise după aceste consultări. Le puteți vedea pe internet, unde noi publicăm integral procesele verbale. Domnul Șefcovic va putea răspunde probabil la întrebarea dumneavoastră la modul mai transversal referitoare la transparență. Programul meu este public, se știe cu cine mă întâlnesc, Poate că acesta este avantajul de a avea un comisar responsabil de sectorul financiar care nu provine din sectorul bancar și care este deci complet deschis și aș zice obiectiv în legătură cu toate aceste chestiuni. Dar, cum spuneam, nu ne lăsăm impresionați nici eu, nici cabinetul meu, nici colaboratorii noștri și ca să fiu uh, cinstit, domnule Martin, foarte adesea atunci când băncile își apără interesele, ele uneori adresează întrebări corecte și utile, ca și sindicatele și organizațiile de consumatori. Se întâmplă foarte des să primim explicații de la lobbyiști sau de la grupări de interese care ne semnalează probleme pe care noi nu le constataserăm. Unor băncile ne atrag atenția asupra uh, concurenței neloiale făcută de bănci din America, de exemplu, dacă SUA implementează acele Foreign Banking Organizations. Este un argument corect și nu am să arăt cu degetul uh, orice fel de formă de comunicare cu sectorul bancar. Iar la modul general, uh, v-am spus că uh, cu cât beneficiem de mai multe păreri, cu atât e mai bine. Deci, eu mă bucur să discut întotdeauna cu grupuri de experți, susținem și organizații academice și independente care ne prezintă părerile lor cu privire la proiectele de legislație. Vă rog, nu, voi, nu voiam să vă pun la îndoială integritatea, eu sunt foarte impresionat de munca pe care o depuneți, dar uh, știu că dumneavoastră uh, aveți în subordine funcționari publici și uh, mă interesa dacă și ei vor aplica această transparență în legătură cu lobby-ul. Trecem la doamna Vortman Col de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ați menționat la început marile noastre realizări pentru care am muncit, cu toți, am muncit cu toții din greu, fie că este vorba de piețe financiare sustenabile sau de o mai bună supraveghere în Europa. Se pare însă că Curtea de Justiție a Uniunii Europene va contesta o mare parte a acestei legislații și anume acordarea de uh, competențe de urgență ESMA în domeniul uh, vânzării în lipsă, short selling-ului. M-ar interesa ce se întâmplă dacă se va respecta avizul avocatului general, ce veți face dumneavoastră, pentru că uh, avocatul general cere ca deciziile să fie luate pe baza un, na, unanimității. E vorba de o situație de urgență, aici discutăm de competențe în urgență și nu se va putea obține unanimitate. Aveți pregătită o alternativă legislativă pentru a acoperi această lacună din domeniul vânzării în lipsă? În al doilea rând, ne-ați putea da uh, idei mai concrete în legătură cu ce spunea colegul Clintz? Ce părere aveți dumneavoastră despre sugestia lui Asmussen de acum câteva zile și anume ca fondul de soluționare să uh, primească bani din uh, fondul de urgență? Mulțumesc. Domnule comisar. Sur, sur la question de în legătură cu întrebarea domnului Clintz, pe care ați amintit-o și dumneavoastră, noi nu am propus această idee. Din câte mi-amintesc eu, în textul pe care l-am prezentat privind uh, soluționarea, eu am emis o ipoteză conform căreia în perioada intermediară, 10 ani, fondul de soluționare nu ar avea suficienți uh, bani și atunci ar putea să împrumute de la piețe fie că împrumută bani de la, un, de la mecanismul european de stabilitate sau de la alte instrumente, e o idee interesantă. Asta pot să vă spun astăzi. E vorba de un mecanism care are propriile organe de deliberare și de luare a deciziilor și atunci se va decide în acest for dacă sau nu va acorda acest împrumut. Ideea domnului Asmussen mi s-a părut interesantă și nu mi s-a părut neapărat singura idee posibilă uh, pentru a uh, dota fondul de soluționare a situațiilor de criză în perioada intermediară. În orice caz, ideea aceasta mi se pare una interesantă. În ceea ce privește concluziile avocatului general, înțeleg uh, această poziție, dar Comisia Europeană trebuie să aștepte hotărârea curții a completului de judecată. Numai hotărârea curții va avea valoare juridică. Această hotărâre va fi documentul de care va trebui noi să ținem cont realmente. Însă, ca și echipa mea de juriști, am citit cu mare atenție concluziile avocatului general privind uh, vânzările în lipsă, short selling-ul, și avocatul general confirmă că articolul 114 poate fi un temei juridic pentru crearea unei agenții, iar jurisprudența Meroni, despre care noi discutăm adesea, este respectată pe deplin. În aceste concluzii se exprimă dubii cu privire la temeiul juridic al competenței ce ar fi acordată uh, AFMP și în legătură cu uh, vânzările în lipsă. Și în legătură cu acest punct, noi discutăm uh, cu serviciile noastre juridice. Sigur că avem anumite dubii în legătură cu aceste concluzii, iar principiul clar este că capacitatea de acțiune a agenției este principalul nostru obiectiv. Iar uh, într-o situație de urgență trebuie să existe capacitatea de a reacționa urgent. După cum se întâmplă adesea în cazurile vânzărilor în lipsă, obiectivul principal care trebuie atins, acesta este. Vom vedea ce se va întâmpla când se va pronunța hotărârea definitivă a curții, însă cel mai important, cum spuneam, este să acționăm la modul cel mai urgent. Și o spun cu mare prudență pentru că nu am de gând să comentez concluziile avocatului general. Doamna Vorman Col, da, știu că nu este rolul dumneavoastră să comentați uh, evaluarea avocatului general, însă dacă curtea ar uh, urma recomandarea avocatului general, sunteți gata ca imediat să pregătiți acte legislative ca să acoperiți această lacună juridică? Pentru că este esențial ca EVMP să uh, beneficieze de aceste competențe de urgență. Aș dori să uh, emit o rezervă de examinare a ceea ce va spune curtea în hotărârea sa definitivă, însă cu această rezervă, doamnă vornan Col, vom acționa rapid, dacă va fi cazul. Deci clar, da. Domnul Höckmark, tot de la PPE. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Prima se referă la riscul uh, pe care, cu care am putea fi confruntați între cele două culturi ale soluționării, să spunem așa, între zona euro și zona non-euro. Riscăm să existe aici o ciocnire și apoi, ce părere aveți dacă vom crea o nouă problemă morală când statele membre vor putea crede că se ocupă altcineva de soluționarea crizelor, iar la nivel european nu avem suficientă finanțare pentru toate soluționările de criză necesare. Riscăm ca responsabilitatea să nu mai aparțină nimănui până la urmă. Mă întreb dacă ați reflectat la aceste riscuri pe care le creați, pentru că nu doar rezolvați probleme aici, ci și creați altele noi. Domnule comisar, Euh, Gunnar, j'ai eu une difficulté pour comprendre Uitați, mi-a fost greu să înțeleg uh, a doua parte a întrebării dumneavoastră. Nu pentru că vorbeați engleză, ci pentru că mi-ați spus că Comisia creează riscuri în loc să elimine riscurile. Eu asta nu înțeleg. Poate mi explicați mai clar acest al doilea punct ca să înțeleg bine care este această problemă de apariție de noi riscuri. No, I certainly do not mean... Nu, nu voiam să spun că comisia va crea riscuri. Eu sunt un uh, susținător al comisiei și cred că faceți o treabă foarte bună. Însă, ce voiam eu să spun, atunci când uh, avem legislație care transferă responsabilitatea de soluționare a crizelor la nivel european, însă la nivel european nu există suficiente fonduri pentru soluționarea acelor crize. Apare riscul ca cei care ar trebui să rezolve problemele la nivel național să aștepte ca problemele să fie rezolvate de altcineva. Este uman, întotdeauna ne așteptăm ca altcineva să-și asume răspunderea. Iar riscul acesta trebuie să fie discutat, trebuie să ne ocupăm de el. Dacă ne uităm la ce fonduri ar fi disponibile, chiar dacă fondul de soluționare ar ajunge la nivelul propus, ne punem întrebarea dacă e suficient, de exemplu, ca să tratăm un alt caz ca cel al uh, Lehman Brothers. Deci e o problemă foarte concretă și deci apare și un risc de bunăvoință aici je, je, je comprends bien. Acum am înțeles. Am înțeles uh, și cea de-a doua parte a întrebării domnului Hockmark. În primul rând, eu sunt comisar pentru piața internă și deci uh, tot ce prezint eu aici este prezentat în această calitate. Domnul Schwab aici de față e foarte activ la Comisia de Piață Internă și cred că poate să vă uh, susțin această idee că eu sunt foarte activ în domeniul pieței interne și că doresc o integrare mai mare a pieței unice. Am spus-o adesea, fără glumă, avem nevoie de one single rulebook și one single market, o singură piață unică, fără glumă. Domnule Hockmark, de aceea am avut mare grijă în ceea ce privește supravegherea Uniunii Bancare și de aceea am și mare grijă să fie deschise porțile către statele care nu sunt încă membre ale zonei euro. Cred că trebuie să fim foarte atenți în legătură cu ceea ce numiți dumneavoastră o dublă cultură, care poate crea probleme în soluționarea situațiilor de criză. Poate că trebuie să amintesc un lucru ca să explic, nu ca să vă liniștesc. Vom avea aceeași bază, directiva privind soluționarea pe care o aveți în față și care trebuie să fie votată este o bază comună, este acel single rulebook. Deci avem o singură cultură, vom avea un singur set de reguli. Și trec aici la al doilea aspect uh, menționat de dumneavoastră, domnule Höckmark, avem și backstop-urile publice. După cum i-am spus și doamnei Vordman Col, vă spun și dumneavoastră, aceste idei sunt foarte interesante și e nevoie de aceste garanții publice de tip backstop și apoi abia apare posibilitatea de a pune în aplicare bail-in-ul, soluționarea crizelor în domeniul bancar. Deci, sigur, sunt foarte atent să nu se creeze două culturi de soluționare. Vom avea o singură bază și vom aplica într-un mod mai coerent, mai federal, cum spuneam adinaur, și în zona euro și în afara ei. În orice caz vor fi aceleași reguli peste tot și astfel cred eu că vom putea evita această dublă cultură. Domnule Hăcma, cred că e foarte corect că amintiți că riscăm să avem o timp de o perioadă o finanțare insuficientă în fondul comun. De aceea trebuie să studiem toate ipotezele, toate ideile ca cea menționată de mine adineauri de a permite fondului de soluționare să folosească finanțarea externă, dacă este cazul, cel puțin în perioada intermediară. Vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. Ne îndreptăm spre finalul legislaturii. Iată a venit timpul bilanțului. Eu am apreciat și apreciez în continuare activitatea dumneavoastră, însă am impresia că dacă am divizat această muncă în două mari capitole, reforma și reglementarea serviciilor financiare și sistemul bancar, pe de altă parte, poate că ne-am putut declara mai satisfăcuți în legătură cu primul capitol, serviciile financiare, decât în legătură cu cel de-al doilea, serviciile bancare. Ce opinie aveți? În legătură cu aspirațiile dumneavoastră, expectative, așteptările dumneavoastră, ce procentaj de satisfacție aveți acum? Uh, sunteți satisfăcut 60%, uh, 70% și în legătură cu procentajul de obiective care încă nu au fost atinse. În mod realist, cât credeți dumneavoastră că veți putea realiza? Uh, mă refer la procedurile legislative. De exemplu, v-aș întreba dacă ați putea fi mai precis, să ne oferiți uh, câteva date în legătură cu structura băncilor și ceea ce dumneavoastră a spus, să dați curs la raportul Licanen. Și uh, în legătură cu procentajul acesta de nerealizări. Ce greutate are faptul că atât Consiliul cât și importante guverne europene s-au opus muncii dumneavoastră, sau mă rog, v-au pus cumva bețe roate. Alors, Mici, euh, Da. În primul rând, dacă discutăm despre consumatori și despre cetățeni. S-a făcut mult apel la ajutorul lor, unor împotriva voinței lor, pentru salvarea sectorului financiar și bancar în ultimii cinci ani în multe state membre. Ceea ce facem noi împreună pentru a consolida sectorul bancar pentru a ajunge ca băncile să plătească pentru bănci, ca băncile să fie mai bine supravegheate, mai bine capitalizate, mai bine guvernate, ca în cazurile de faliment contribuabilii să nu mai fie puși la plată, până la urmă toate aceste lucruri țin de cetățean. Ca și faptul că la modul general, băncile și piețele financiare sunt volatile, sunt instabile pornesc de multe ori pe baze nesănătoase, deci uh, nimic nu funcționează până la urmă. Avem o bătălie a creșterii și a competitivității, însă pentru a o câștiga trebuie ca fiecare să facă eforturi și să adopte reforme în fiecare stat. Însă baza este stabilitatea sistemului financiar. În această perioadă de criză, de când cu Lehman Brothers, am văzut cum criza financiară a uh, rupt creșterea, a întrerupt creșterea, a agravat Uh, criza datoriilor suverane. Însă, în clipa de față, putem avea mai multe speranțe, mai ales date fiind hotărârile luate în 29 iunie 2012 de liderii europeni, pe care le punem în aplicare și noi și BCE-ul, pentru că s-a creat din nou stabilitate, s-a introdus puțină seninătate, altfel investitorii nu mai ar mai face nimic nu fac ei nimic nici din alte motive, dar în fine asta este o condiție prealabilă pentru a începe să punem lucrurile în mișcare. De aceea, doamnelor și domnilor, Aș dori ca foarte rapid să stabilizăm cadrul reglementar, pentru că piețele financiare, întreprinderile din domeniul băncilor, asigurărilor, fondurilor de pensii au nevoie de vizibilitate și de stabilitate reglementativă. V-am prezentat o listă mai devreme, dar pot să o repet. Există foarte multe texte, domnule Dominici, pe care le aveți în față, în lucru, care își aduc aportul la această mai bună respectare a consumatorilor și a cetățenilor. Avem pachetul consumator cu subiecte cetățenești, cum este contul bancar de bază, transparența cheltuielilor bancare, mobilitatea între bănci, PRIPS, protecția consumatorilor de produse financiare, intermedierea în domeniul asigurărilor, toate aceste subiecte au o legătură directă cu protecția, cu informarea și cu respectul datorat consumatorilor. De altfel, aș dori ca toate aceste subiecte să ducă la niște texte definitive și să fie adoptate înainte de sfârșitul anului. Mulțumesc! Doamna Tyson de la PPE Eh, ehm, Mulțumesc, domnule doamnă președinte. BCE va analiza calitatea bilanțurilor bancare. Deja mai mulți colegi s-au exprimat pe această temă astăzi și am și eu o întrebare. Sectorul bancar știe la ce să se aștepte? Sper, în orice caz. Când văd care sunt reacțiile în mass media, uh, și când văd care sunt aspectele abordate, mă întreb dacă, înainte de a începe aceste stres testuri, nu ar trebui organizat un exercițiu de comunicare cu mass media pentru a le explica uh, celor din presă că standardele, normele au fost întărite pentru ca de îndată ce se va auzi o veste mai îngrijorătoare, să nu se creeze o panică. Mă îngrijorează mult aspectul psihologic. Și atunci vă întreb, domnule comisar, dacă n-ar trebui să comunicăm mass mediei că normele au fost întărite și că dacă mai există probleme, este pentru că aceste bănci nu uh, respectă aceste norme mai stricte. Și al doilea aspect foarte concret. Ce credeți, domnule comisar, despre o propunere concretă privind restructurarea băncilor? Știu că lucrați la asta. Uh, v-am auzit vorbind despre asta. Însă, între timp, toate statele membre fac propuneri propria mea țară insistă pe necesitatea unei astfel de legislații, dacă nu la nivel european, cel puțin la nivel național. Dar dacă se procedează la nivel național, piața internă iarăși va fi fragmentată. Este în dezinteresul sectorului bancar. În al treilea rând, Cred că este prea devreme să vorbim despre bilanțuri și despre palmaresuri, despre rezultate. Mai avem încă mult de muncă. Uh, până la alegeri și ați publicat uh, însă deja o broșură cu toate activitățile pe care le-ați uh, întreprins. Și eu am comunicat pe marginea lor, însă când vedem ce fac uh, cei din mass media cu acest gen de broșură, acum la 5 ani de la căderea Lehman Brothers, e bine, ne dăm seama că trăim în această lume, în altă lume, iar lumea exterioară, lumea din afara noastră, nu a înțeles ce schimbări s-au făcut până acum. De aceea vă atrag atenția că comunicarea este atât de importantă în această perioadă de tranziție. Trebuie să le arătați că faceți lucrurile pas cu pas. Trebuie să fiți foarte atenți la comunicare, pentru că se transmit mesaje greșite. În acest weekend, foarte multe ziare m-au contactat și mi-au reproșat că n-am făcut nimic, că băncile nu sunt mai puternice, nu sunt mai solide decât erau înainte. Și atunci vă întreb, nu credeți că trebuie să insistați mai mult pe comunicare? Nu numai comunicarea către sectorul bancar, ci și către cetățeni pentru a le explica ce s-a întâmplat și care sunt perspectivele pe care le urmărim pentru viitor. Doamnă Tyson, voi face legătura între prima și a treia întrebare pe care le ați adresat-o. Vorbim despre comunicare. Da, cred că pe această tematică a Asset Quality Review, ca și pe acele stress test care vor fi lansate într-un al treilea val de către Autoritatea Bancară Europeană, ei bine, în tot acest proces, cred că trebuie să prezentăm lucrurile foarte bine și să-l vedem ca pe o parte dintr-un proces global, dintr-o strategie globală. Am spus asta și ministrilor de finanțe sâmbătă dimineața, în prezența vicepreședintelui Băncii Centrale și a președintelui Autorității uh, Bancare Europene, cerându-le să fie foarte atenți la comunicare și la îmbinarea dintre exercițiul de asset uh, quality review, de evaluare a activelor, pe care trebuie să-l facă Autoritatea Bancară Europeană, împreună cu băncile pe care le supraveghează, și uh, BCM, ce scuze, uh, cu băncile pe care le supraveghează și uh, acele stres testuri, acele teste de stres pe care le realizează Autoritatea Bancară Europeană. Deci e foarte important să comunicăm bine pentru a evita orice fel de speculații pe marginea rezultatelor. Am reamintit foarte clar miniștrilor și instituțiilor care lucrează pe aceste evaluări și pe aceste teste de stres, le-am reamintit nevoia de a avea o activitate de comunicare strategică. Și cred că mesajul a fost bine înțeles. Și n-am fost singurul care a spus asta. Vom pregăti lucrurile și Comisia va participa la această activitate de ordin strategic. Acum, în ceea ce privește restructurarea băncilor, am spus mai devreme în introducere, uh, că voi prezenta în luna noiembrie uh, propunerea Comisiei Europene Aceleași echipe lucrează pe aceste subiecte din partea mea. Dispun de echipe foarte competente la DG Markt, oameni foarte competenți, serioși, riguroși, care au muncit toată vara pe supravegherea bancară și pe Uniunea Bancară. Și aceiași, în paralel, lucrează și pe restructurarea băncilor. Știu că Belgia lucrează uh, la rândul ei la un proiect național de lege, așa cum a făcut și Franța și cum a făcut Germania. Mă gândesc că proiectul de lege din Belgia nu va fi foarte departe de ceea ce s-a făcut în Germania sau în Franța, știu. De asemenea că și englezii au lucrat la o propunere, nu știu exact când o să intre ea în vigoare însă. Eu, împreună cu dumneavoastră, am acordat prioritate acelor texte de ordin transversal, care se referă la capitalizare, la guvernanță, la supraveghere, la rezoluție, toate aceste acte legislative care vizează, în mod general, cele 8.000 de bănci. Asta mi s-a părut mie că ar fi cheia și prima condiție pentru stabilitate, pentru transparență și pentru protecția consumatorilor, a clienților și a contribuabililor. Acum, este suficient? Răspunsul este nu. Răspunsul meu este nu. Sunt convins că trebuie să mergem mai departe cu separarea între gestionarea riscurilor, mai ales în ceea ce privește property trading, care pune prea multe probleme, market making, care trebuie să fie mai clar. Lucrăm pe aceste subiecte și voi fi în măsură să prezint propunerea Comisiei recunosc că va face obiectul unei prime analize în Parlament și apoi în Consiliul de Ministri și va fi nevoie de mai mult timp pentru pregătirea ei, dar o pregătim tocmai ca să facem la așa fel încât ca uh, legile uh, aprobate la nivel național să fie compatibile. Doamna Dyson, ați vorbit în final despre comunicare. nu am cerut niciodată jurnaliștilor sau observatorilor să dea dovadă de complezență. Și pe 10 februarie 2010, în fața dumneavoastră, v-am spus că vreau să fiu judecat în funcție de acțiunile pe care le întreprindem și am întreprins acțiunile promise. Cetățenii despre care ați vorbit, cei în fața cărora trebuie să uh, dăm socoteală, și dumneavoastră și eu, ce vor constata? Așa cum spuneam și în introducere, majoritatea legilor pe care le-am votat, legi la care am lucrat atât de mult împreună zile și nopți, au fost, tocmai au fost votate, asta în cel mai bun caz, majoritatea dintre ele nu sunt încă operaționale, la trei ani și jumătate. Și totuși am lucrat împreună, am lucrat bine și în Statele Unite lucrurile stau tot la fel, pentru că uneori facem comparații, nu? Acum, dacă am putea să lucrăm mai repede, nu cred. Acesta este timpul de care e nevoie într-un proces democratic. Și trebuie să spunem adevărul oamenilor. Nu trebuie să le spunem povești, trebuie să le explicăm că ne-a trebuit timp majoritatea, din, majoritatea acestor legi, mai ales cele fundamentale, vor intra în vigoare în 2013-2014 și asta va schimba foarte multe pentru sectorul bancar, în termen de capitalizare, de supraveghere, așa cum s-au schimbat foarte multe lucruri și în ceea ce privește agențiile de, uh, um, de rating. Recunosc că lucrurile sunt complexe, că cetățenii sunt nerăbdători și nu văd schimbările în viața lor de zi cu zi. Însă această muncă de explicare și de informare obiectivă trebuie făcută în același timp cu un accent care trebuie pus pe niște subiecte care sunt mai ușor de înțeles în viața de zi cu zi de către cetățenii noștri. De aceea îi spuneam domnului Domenici că textele care îi interesează direct pe cetățeni, uh, contul bancar de bază, antreprenoriatul social, uh, capital uh, risc, toate acestea sunt subiecte mai concrete care vorbesc mai clar oamenilor. Mulțumesc, doamna Fereira, numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. În primul rând, vreau să vă felicit pentru programul ambițios și pentru perseverența cu care mergeți până la capăt. Cu ceea ce v-ați propus, în general, puteți conta pe uh, activitatea și pe angajamentul Parlamentului nostru, ca și până acum. Câteva întrebări acum cu privire la Uniunea Bancară. În primul rând, o întrebare de ordin metodologic. În actul legislativ privind mecanismul unic de rezoluție, ați inclus mai multe instrumente din Recovery Resolution Directive, din directiva privind rezoluția și redresarea. Uh, Asta înseamnă că anumite propuneri uh, ale Consiliului trebuie să fie incluse în SRM sau încă mai este vorba despre un uh, trialog între Parlament și Consiliu despre procesul de bail-in. Și o altă întrebare sau mai degrabă o observație. Atunci când rezoluția ajunge la nivel comunitar, există o convergență între diferiții interlocutori europeni care sunt de acord că e nevoie de un backstop european, un backstop comunitar. Și Parlamentul ar trebui să contribuie aici, dar nu într-un mod disonant față de celelalte instituții. Acum, o altă întrebare legată de comitetul de rezoluție. Acest comitet trebuie să fie înființat și trebuie să fie stabilite competențele separat de cele și separarea sa față de comisie. Care vor fi competențele care revin comisiei în acest proces și care sunt competențele care revin acestui comitet, acestui board de rezoluție? Și unde se vor găsi acele competențe tehnice, mai ales atunci când se vorba despre rezoluția și redresarea băncilor? se va, cum se va îmbina activitatea acestui board cu autoritățile naționale, cu Comisia, pentru ca acest board să fie capabil, acest comitet să fie capabil să facă ceea ce se așteaptă de la el. Ne-ați spus că rațiunea de a exista acestei legislații este gestionarea conturilor deponenților. Însă, s-a luat în calcul și posibilitatea oferirii unor garanții privind depozitele. Însă această activitate ar putea să ne diferen- să diferențieze uh, sistemele de protecție valabile în statele membre ale Uniunii Europene. Domnule comisar, mulțumesc, doamnă Ferreira, pentru observațiile pe care le, le-ați făcut legat de eforturile noastre comune. Da, în actul legislativ privind Uniunea Bancară și mai ales în cel care privește rezoluția, o parte din textul adoptat de Consiliul de Ministri în poziția sa comună după o noapte, după nopți lungi de, de lucru, pe această directivă privind rezoluția și redresarea. Am făcut asta din motive tehnico-juridice. Însă discuția rămâne deschisă. Nu vreau niciun fel să prejudiciez munca democratică care uh, este în curs la Parlament și la Consiliu pe marginea sistemului de rezoluție european. Am făcut asta deci din, din rațiuni tehnice și juridice, dar asta nu, vre, nu vreau să afecteze niciun fel deliberările dumneavoastră. În al doilea rând, backstop. Răspunzând, cred, dorinței Parlamentului, eu am făcut propunerea unui fond de rezoluție european la nivelul zonei euro, care să fie ca un fel de backstop privat, pentru că e vorba de bani de la bănci. Bani alimentați progresiv. Și apoi un backstop public, care funcționează astăzi și care va funcționa pe baza unor metode de decizie interne, și anume ESM, Mecanismul European de Stabilitate. Iată modul în care am prevăzut intervenția eventuală a acestor backstop-uri, dar care, din punctul meu de vedere, vor fi cazurile limită, de ultimă instanță. Pentru că, vă repet, tot acest arsenal legislativ pe care îl implementăm noi își propune să ajute băncile să nu se mai regăsească într-o situație de faliment, în condițiile în care vor fi mai bine organizate și mai bine supravegheate. Însă, din rațiuni conjuncturale, din rațiuni de bule și speculații, va trebui implementat această, uh, acest mecanism de rezoluție care prevede întâi uh, intervenția de bail-in și apoi celelalte backstop-uri în ordinea pe care am menționat-o. Și credem că am făcut tot ceea ce trebuia pentru a se evita însă recurgerea la aceste backstop-uri. În ceea ce privește rolul Comisiei, acest punct a fost discutat de ministrii îndelung. Mulți dintre ei s-au exprimat și au uh, vorbit despre dubile pe care le aveau față de rolul propus de mine pentru comisie eu am vrut să clarific un lucru. Comisia nu este autoritatea de rezoluție și nici nu își dorește acest rol. De altfel, chiar dacă are o expertiză și o experiență în, uh, în, uh, în domeniul ajutoarelor de stat, politică care va continua să joace rolul, ăsta e rolul Comisiei, mai ales prin regulamentul propus de colegul Almunia de revizuire a ajutoarelor de stat în sectorul bancar, e bine, Comisia, deci, nu joacă rolul de autoritate de rezoluție. Avem nevoie de o instituție asta care să poată să apese pe buton. O instituție care să fie capabilă să reacționeze rapid. Și căutând această instituție, m-am gândit că cea mai bună idee este să dăm comisiei acest rol. Dar dacă veți avea în viitor o altă idee, vă rog să mi-o spuneți și o vom analiza în mod obiectiv. Dar Comisia nu va face decât să apese pe buton și să pună în aplicare un plan de rezoluție care este elaborat în prealabil de către fiecare bancă vizată sub autoritatea Consiliului de Rezoluție sau a Comitetului de Rezoluție, pentru că așa zice legea că băncile își pregătesc planurile de rezoluție și dacă într-o zi acest plan trebuie pus în aplicare, Comisia trage semnalul de alarmă, Consiliul sau Comitetul de Rezoluție pregătește organizarea procesului de rezoluție cere Comisiei să apese pe buton și apoi acel Consiliu, acel bord de rezoluție va pune în aplicare planul de rezoluție, sigur, cu ajutorul autorităților naționale. Iată cum uh, prevedem să funcționeze acest uh, proces, dar uh, sigur că vor continua discuțiile în acest sens și cu dumneavoastră, domnule Ferreira, și cu ministrii. Apoi ați vorbit despre tratamentul deponenților. Aici avem una din problemele cele mai delicate și cele mai complexe și trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre asta, mai ales în lumina crizei din Cipru, unde o eroare de comunicare a suscitat atâtea emoții, lucru pe care pot să-l înțeleg mai ales că și deponenții care au depozite de peste 100 de mii, uh, sub 100.000 de euro trebuie să se bucure de o garantare totală în orice situație. această prioritate acordată de ponenților în cadrul uh, abordării Consiliului uh, este esențială și o să mai discutăm despre asta. Și trebuie să ne asigurăm că avem garanții ale depozitelor care sunt într-adevăr eficiente. Și n-am ajuns încă la un acord cu Consiliul pe această tematică. Eu aș vrea ca nivelul de uh, prelevare pentru uh, acești depozitari uh, centrali uh, să fie credibil și să fie eficient. Pre- doamna președintă, am respectat timpul, avem acum pe domnul Fabrizio Berto din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnule comisar pentru prezentarea inițială. Vreau să spun că foaia de parcurs pe care uh, a adoptat-o, care are ca obiectiv stabilizarea piețelor financiare, supravegherea lor, modul în care să se confere siguranță investitorilor, celor care uh, în calitate de cetățeni, uh, persoane fizice își utilizează banii pentru a pune în băncile noastre. Cred că pentru noi au fost trei ani destul de dificili și cred că poate mai dificil decât pentru dumneavoastră ar fi putut fi doar situația unui comisar al siguranței uh, navale a doua zi după scufundarea Titanicului. Uh, oricum, chiar dumneavoastră vorbiți de o procedură care este în curs de desfășurare, care e departe de a fi încheiată. Uh, însă vreau să subliniez un aspect. Dumneavoastră v-ați referit marginal la asta, însă cred că ar trebui să aprofundăm uh, Uh, problema armonizării, apropierii sistemului bancar față de exigențele economiei reale. Doream să știu de dumneavoastră ce credeți uh, despre o eventuală diferențiere fiscală sau chiar de o defiscalizare pentru marile instituții de credit în legătură cu veniturile care provin din finanțarea economiei reale față de venituri determinate de plus valori sau de finanțarea unor operații care au uh, plus valori determinate în sectorul financiar. Noastră v-ați referit la asta în discursul dumneavoastră. Cred că o adevărată apropiere a sistemului bancar uh, la, de exigențele economiei reale și mai ales uh, ce privește IMM-urile după, sper eu, o dorită stabilizare și siguranță adusă pe piețele financiare, ar fi apoi obiectivul primar pentru a rezolva cea de-a doua mare criză după cea financiară, și anume cea economică, și din păcate asta privește probabil toate statele comunității europene. Eh, eh, Răspuns. Mulțumesc uh, pentru întrebare. Într-adevăr, de trei ani și jumătate, nu ați vorbit de Titanic, dar un lucru mi se pare clar e că acum doi, doi ani și jumătate trenul și uh, mai ales trenul monede euro aproape că a sărit de pe șine, a deraiat. afectați de criza financiară provenită din SUA, afectați de slăbiciunile băncilor din multe țări europene, mm, am putut evidenția o legătură nesănătoasă între băncile și datoria suverană, prea, un prea mare nivel al datoriilor, fără o bună guvernanță a zonei euro, eh, în ciuda recomandărilor lui Jacques Delors de acum 10 ani, mi-amintesc eh, precis, iată trenul aproape că a deraiat și trebuie să recunoaștem că asta nu s-a întâmplat doar datorită voinței uh, liderilor europeni, a Băncii Centrale Europene, curajul multor guverne de stânga sau de dreapta. Cred că am luat măsuri corecte ca trenul să nu deraieze. Ca să rămână pe șine, nu șinele să fie paralele, că așa e cel mai bine pentru un tren, ca șinele să fie paralele. Iată că trenul acum e repornit încă mai are ezitări, dar motorul începe să funcționeze. De aceea eu încă fac apel la vigilență, la hotărâre, ca trenul să funcționeze pe deplin, la putere maximă, pentru a păstra um, încrederea cetățenilor, a investitorilor, a piețelor, trebuie să facem ce am spus că vom face și trebuie ca lucrurile să funcționeze, ceea ce încă nu vedem, dar dă, uh, guvernele fac eforturi pentru a-și uh, ține sub control datoriile. Uh, s-a spus aici că nu există, nu s a făcut destule pentru coordonarea bugetară și economică a statelor din zona euro. Eu însă m am făcut cu dumneavoastră această activitate reglementare la baza a piețelor financiare. Iar acum trebuie să nu uh, penalizăm creșterea prin faptul multă austeritate, trebuie să facem investiții țintite, să diferențiem nivelurile de rigoare cu eforturi uh, comune, mai multă politică industrială. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Trebuie să construim această creștere, această competitivitate în întreaga Europa. Și cred că exact asta și facem. Ați mai vorbit de ceva? de a defiscaliza veniturile de la întreprinderi Eu înțeleg ce stă în spatele acestei idei, însă trebuie să recunosc că în starea actuală a dreptului, orice fel de uh, măsură de impozitare e de apanajul statelor membre. Și când noi încercăm să facem o, un sistem de impozitare comun, după cum face domnul Șemeta, cu mult curaj, colegul meu, uh, și mie, ca comisar pentru piața internă, mi se pare real să avem 28 de baze diferite de impozitare la impozitul pentru societăți, 28 de sisteme diferite în piața unică. Ce face domnul Șementa cu TVA-ul, nici nu mai vorbesc de taxa uh, pentru tranzacțiile financiare. Iată cu, cu, cu ce viteză se schimbă lucrurile uh, datorită unanimității sau din cauza unanimității, poate a trebui în unele cazuri să depășim această constrângere a unanimității cu cooperarea consolidată cu cei care doresc să facă mai multe, mai repede, în aceeași piață unică, mai ales a zonei euro, mai ales. Dar până atunci, ce se face la nivelul legislației, mai ales pentru IMM-uri? Ei bine, încercăm, și asta fac împreună cu domnul Taiani, în mai multe sectoare, să avem un tratament diferit pentru uh, IMM-uri, să facem un, un cadru uh, diferit pentru IMM-uri, asta și facem cu transparență, cu normele de contabilitate. Împreună cu dumneavoastră am, asta am încercat să facem cu cer de 4, cu uh, măsuri prudențiale mai puțin riguroase pentru băncile care acordă împrumuturi IMM-urilor decât când acordă împrumuturi firmelor mai mari. Asta încercăm să facem în mod sistematic, transversal, pentru a favoriza uh, redirecționarea finanțelor spre IMM-uri. De deci, aceea aș putea să vreau, să doresc să diferențiem accesul la finanțarea IMM-urilor, facilitând uh, accesul la piețele bursiere pentru IMM-uri. Continui să mă gândesc la ideea unui burse europene pentru întreprinderile mici și mijlocii de exemplu. Sau alt exemplu, am lansat această idee pentru investiții pe termen lung. Eu cred că e o idee corectă, ceea ce încă nu crede toată lumea, dar să avem un, un, un uh, livret de cec european, ca să spun așa, pentru că există acest lucru în multe țări și funcționează bine. Iată, după cum spuneam, trenul a repornit, uh, șinele sunt paralele, putem să ne închipuim la un, în, pentru anii care vin un uh, produs european garantat în privat cu deci un, un livret uh, cec care să fie destinat finanțării IMM-urilor. Uh, sunt instrumente proactive și cred că asta trebuie să avem. Prezentă foarte bine. Mai avem trei întrebări. Domnul Sanchez Presedo, de la Grupul Socialiștilor. Yes. Uh, eu también... Mulțumesc. Valoro pozitivamente el conjunto de que. Am și o evaluare pozitivă a celor prezentate aici din partea domnului comisar. Cred că sunt măsuri pozitive și uh, e atitudinea exactă, atitudinea pe care, pe care am cerut-o de la domnul comisar în legătură cu reforma financiară, dar aș dori să știu mai mult despre aspectele care trebuie încă făcute, completările, pentru că sunt aici uh, chestiuni uh, care sunt pendente, altele care se întârzie, creditul ipotecar, uh, s-a votat mai ieri în Parlament primă lectură, pe care n-am încheiat-o pentru că rămâne chestiunea tehnică a implementării directivei, eu știu că Comisia încearcă să colaboreze cu noi eh, pentru a încheia asta în primă lectură. Ar fi chiar o traumă să, să nu fim în stare să facem asta. Mi-aș dori să știu dacă dumneavoastră aveți vreo informație suplimentară în legătură cu această ultimă fază. În plus, eh, directiva creditul, de credit ipotecar Uh, în aceeași linie a împrumutului responsabil uh, există o ipoteză ca um, Comisia să prezinte o, o, un raport în legătură cu îndatorarea privată. Cred că e una din chestiunile la care trebuie să ne gândim și domnul comisar trebuie să se gândească uh, pentru că un împrumut responsabil nu se poate limita doar la împrumutul către consumator. Există și un cadru care nu s-a realizat, încă nu s-a completat încă și nu s-a privit toate aspectele. Și o ultimă întrebare referitor la reformă bancară, la reforma bancară structurală, chestiune rămasă nerezolvată încă. Bun, se anunță că se, se, se va rezolva ceva la toamnă, dar în toamna asta, dar aș vrea să știu cum s-ar concilia asta cu conservarea unui sistem bancar universal care ar trebui să funcționeze în Europa. Mulțumesc, domnule Sanchez Presedo. Eh, m-a bucurat foarte mult votul Parlamentului și vă mulțumesc. În legătură cu primul cadru european pe care vi-l propusesem, Uh, un cadru comun la scara pieței uh, unice în legătură cu creditul ipotecar e un subiect cetățenesc. Aici sunt multe îmbunătățiri în text. Sigur, după cum am spus, rămâne uh, pendinte un punct și nu e ușor de rezolvat. Există dezacorduri între Consiliu și Parlament în legătură cu punerea în aplicare a acestui uh, acord interinstituțional uh, în legătură cu tabele de concordanță, documentele explicative pe care le solicitați. Eu am spus că înțeleg poziția Parlamentului, însă de asemenea trebuie ca și Consiliul să se miște și să se ajungă la un acord. Știu că președintele dumneavoastră, președinta doamna Sharon Bowles, a vorbit personal cu ministrul finanțelor din Lituania, care prezidează Consiliul de Ministri. Știu asta pentru că mi-a spus-o eh, domnul ministru, eh, chiar vineri și sâmbătă am înțeles și domnul ministru a înțeles că e o chestiune de principiu foarte importantă pentru Parlament. Trebuie să ajungem la o soluție, că nu vom uh, bloca uh, punerea în aplicare acestui text de credit ipotecar, care e foarte important. Deci trebuie să găsim un acord și am spus că sunt disponibil, am spus președinției lituaniene că sunt disponibil pentru a juca un rol de facilitare, de favorizare a uh, găsirii unui acord între Parlament și Consiliu. Eh, pe chestiunea asta. În acest text, în legătură cu creditul ipotecar, există elementele pe care vi le doriți, domnule Sanchez Presedo, ca să ajungem la așa numitele împrumuturi responsabile, în general, eh, dincolo de ce se află în textul ăsta cu creditul ipotecar, noi propunem eh, măsuri pentru că, deci, în general, consumatorii de produse financiare Uh, împrumuturi produse să fie mai bine respectați și mai bine informați în legătură cu riscurile pe care și le asumă. În general, facem asta pentru toate produsele financiare, o informare riguroasă în legătură cu riscurile asumate de client, de consumator, uh, se aplică de acum pentru foarte multe subiecte la care m-am referit adineori în introducere și uh, se merge spre ideea asta de uh, împrumut responsabil, inclusiv prin textul uh, ce privește creditul ipotecar. Uh, Mrs. Luling, above Doamna Luling, PP. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Noastră, acum aproximativ o săptămână, ați lansat o propunere a Comisiei care vizează reglementarea fondurilor monetare. E vorba de o propunere importantă pentru sectorul financiar, Uh, acest uh, sector a întâmpinat-o cu, însă cu sentimente amestecate. Părerile sunt părțite. Și asta nu e o surpriză. Sunt de acord cu asta. Asta nu ajunge uh, pentru a pune sub semnul întrebării faptul că această inițiativă a Comisiei este bine întemeiată. Însă aș dori să aud comentarii de la dumneavoastră în legătură cu observațiile care spun că schimbările propuse merg prea departe Eh, mai departe decât regulile existente la ora actuală eh, pentru OPCVM-uri. Știți la fel de bine ca mine că acestea nu suferă de vreo lipsă de reglementare. Reglementarea e un mare succes în acest caz. Dar în eh, conjunctura asta, ratea dobânzii foarte scăzute, acum uh, fondurile monetare oricum uh, au foarte multe probleme uh, în a ieși nevătămate în această situație și impun acum reguli, a impune acum reguli foarte severe a, înseamnă să le condamnăm la dispariție. Costul acestui tampon de securitate pe care l-ați fixat la 3% este Uh, pus sub semnul întrebării uh, în acest caz. Deci aș dori să știu uh, ce părere aveți despre aceste critici provenite de la sectorul financiar în ce privește propunerea dumneavoastră și dacă ați fi gata să revizuiți propunerea în general și cum anume să facem pentru a reglementa mai mult, pentru a reglementa mai mult un sector foarte afectat de contextul economic actual cred că trebuie să găsim un echilibru. Madame Luling, vă permiteți peut-être... Da, doamnă Luling, permiteți-mi să adaug ceva domnului Sanchez Presedo, pentru că n-am răspuns ultimului punct la care s-a referit. Voi reveni pentru a vorbi de această reformă a sectorului bancar, însă vreau să vă mai spun că uh, domnule Sanchez Presedo, pregătesc această reformă mm, ca să separăm foarte bine gestiunea, ponderarea și ponderarea riscurilor, dacă o bancă face investiții cu riscuri speculative sau dacă își face meseria tradițională, adică împrumută economiei și clienților. Și deci trebuie făcut această diferențiere și uh, fac asta cu respectarea diversității sectorului bancar. Bun nu e foarte evident uh, cum să facem această diferență, uh, să fie bănci de investiții, bănci cu caracter universal, nu se știe exact cine a provocat criza, cazurile sunt foarte diferite între ele. Și aș vrea să am o privire obiectivă și să veghez uh, ca să se respecte această diversitate care există și care reprezintă o șansă și un atu pentru băncile europene. Mai ales Mm, anumite mari bănci universale, dar și 4.000 uh, de bănci cooperatiste. Asta pot să spun în legătură cu intențiile care mă animă. Acum revenind la întrebarea doamnei Luling. Uh, avem acest Financial Stability Board uh, care a recomandat interzicerea fondurilor alternative, mai ales Aminte Eu, în general, am respectat cele patru mari recomandări ale IOSCO în legătură cu sectorul bancar paralel în propunerea pe care am prezentat-o. Nu am propus interzicerea acestor fonduri, din două motive. În primul rând, eu cred că putem atinge obiectivul uh, exigenței de securitate și de stabilitate prin alte mijloace decât uh, pur și simplu a interzice. Uh, transparența, buna guvernanță, mm, criteriul solidității, uh, acea zonă tampon, acel tampon de 3%, decât prin a interzice. Un al doilea motiv, și sper că ți de acord cu mine, aceste fonduri se află la baza unei importante activități economice, mai ales în Luxemburg, de unde sunteți dumneavoastră, dar și în Irlanda, de exemplu. Uh, eu sunt foarte atent în măsurile pe care doresc să le adopt la consecințele economice ale propunerilor noastre. Deci, pentru aceste fonduri cu cu valoare constantă, bun, am făcut o alegere, acum se discută în Parlament și la Consiliul de Miniștri, e vorba de niște reguli specifice pentru aceste fonduri, cu acel uh, tampon de securitate, care cred eu că totuși e suportabil, și de altfel observ că dacă ar fi existat această măsură de securitate, doamnă Luling, aproape toate problemele care au apărut în sectorul bancar paralel, din cauza fondurilor cu valoare constantă prost capitalizate, nu s-ar fi produs majoritatea problemelor. Fondurile acestea ar fi putut rezista. Vorbim aici de fonduri care au o influență considerabilă asupra economiei vorba de o mie de miliarde uh, valoarea tranzacțiilor acestor fonduri, deci cred că trebuie să acționăm și am propus asta în general în legătură cu comunicarea făcută cu acest shadow banking. Am făcut o primă propunere operațională în legătură cu fondurile cu valoare constantă pentru a le consolida. Unii spun că am mers prea departe, unii spun că n-am făcut destul. Părerile sunt împărțite. Dar eu cred că am ales soluția cea mai rezonabilă și cea mai transparentă. And then finally, Mr. Ramon Tremosa. Și acum domnul Tremosa. Thank you, Madam Chair. Just uh, the last... Mulțumesc, doamnă președinte. Ultima întrebare se referă la uh, scena soluționărilor de criză în domeniul bancar. Uh, Domnule comisar, constat că mai multe guverne nu doresc să uh, ofere suficiente competențe mecanismului unic de uh, soluționare pentru a putea restructura băncile europene. Ar fi posibil să se ajungă la o decizie europeană în acest sens fără o modificare a tratatului și ne puteți prezenta mai multe argumente? Mulțumesc. jean Domnule Tremosa, răspunsul meu este da. Da, Dată fiind opinia serviciului juridic de la Comisie, consolidată de avizul juridic al serviciului Consiliului, cred că este posibil să punem uh, în aplicare aceste instrumente în baza articolului 114 din tratat. Și până la urmă vom discuta toate aceste lucruri cu toate guvernele și cred că se va recunoaște la modul general că temeiul juridic este una, unul solid. Am să repet ceea ce spuneam adineauri și anume, Înseamnă că va fi o soluție definitivă, o soluție ideală, care nu poate fi ameliorată? Nu. Trebuie ca acest sistem de soluționare să devină operativ cât mai rapid, pentru că trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de posibilă criză. Trebuie să rezolvăm și să organizăm, ca să zicem așa, un fel de faliment ordonat mai degrabă decât să fim uh, obligați să improvizăm cândva într-o duminică după amiază o soluție de urgență fără niciun fel de uh, decizie luată de autoritățile responsabile de nivel european. Deci eu vă propun să uh, punem în aplicare directiva privind uh, recapitalizarea internă, bail-in, și să avem o soluție integrată pentru zona euro prin acest mecanism de soluționare. Dacă tratatul s-ar modifica, așa cum cred eu că trebuie să fie modificat mai târziu, mai ales în ceea ce privește funcționarea zonei euro, da, atunci va trebui, într-adevăr, să se aducă dispoziții pentru a se ameliora mecanismul de soluționare. Am spus-o și eu uh, MES-ul care există și care are un caracter interguvernamental, deci printr-un sistem de voturi în unanimitate, ar putea ulterior să devină Autoritatea Europeană de Soluționare a Situațiilor de Criză. Eu nu am niciun fel de problemă ideologică aici. Avem nevoie de un sistem funcțional. Putem uh, trage învățămintele necesare din toate situațiile când a fost nevoie să se salveze bănci aflate cu spatele la zid, iar autoritățile naționale nu aveau competențele necesare. Deci răspunsul meu este da, clar, și da, trebuie să luptăm pentru că acest sistem care va fi funcțional din 2014 cu ajutorul dumneavoastră, pentru că am încredere în capacitatea dumneavoastră de a ajunge la un acord, de a găsi un compromis dinamic, și apoi sper că acesta să poată fi ameliorat printr-o schimbare de tratat. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, dragi colegi. Mesajul pe care l-am înțeles eu din acest schimb de opinii cu domnul comisar este că și domnul comisar și noi ca deputați facem ce trebuie, dată fiind criza uh, Lehman Brothers, noi facem schimbările necesare Încercăm să aducem mai multă stabilitate și siguranță sistemelor financiare, însă din multe întrebări pe care le-ați spus dumneavoastră, eu înțeleg că și statele membre ar trebui să-și asume răspunderea la modul cel mai serios și poate că ar trebui ca împreună să facem presiuni pentru ca statele membre să-și asume răspunderea și să pună în aplicare legislația pe care noi am adoptat-o. Eu totdeauna spun când când redactăm un act legislativ, eu sunt întrebată, când intră în vigoare? Eu zic 2014-2015. Eu totdeauna spun, asta e data până când ar trebui să o facă. Nu e niciun motiv să o facă mai repede, însă trebuie să dea dovadă de angajament pentru piețe mai sigure. Domnule comisar, mulțumesc mult pentru susținere, pentru contribuția excelentă și pentru acest schimb de opinii foarte bun. Oui, jusqu'à 6h30. Okay, I'm going to make a start because... Haideți să începem. Văd că raportorul este de față, ca și raportorii din umbră, sau cel puțin cei mai importanți dintre aceștia. Cei care au hotărât să vină la dezbatere. Următorul punct se referă la asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Domnul raportor este domnul Terho, deci am să vă dau cuvântul pentru primul schimb de opinii, după care am să dau cuvântul și raportorilor din Aveți cuvântul. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät kollegat. Mulțumesc. Doamnă președinte, stimați colegi, Mă bucur foarte mult că avem ocazia să începem dezbaterea privind această temă spinoasă. Parlamentul nostru are datoria de a garanta bunăstarea cetățenilor și competitivitatea întreprinderilor. Obiectivul acestui raport este de a ne permite să uh, rămânem uh, alerți și să păstrăm echilibrul. Isarvoa. Să vedem uh, care sunt opiniile noastre în legătură cu modul în care Uniunea Europeană poate aduce o valoare adăugată în acest domeniu. Dacă ne gândim la asigurări, acolo lipsesc produc, produse individualizate, unde trebuie să se țină cont de asigurat, dar și de condițiile locale și în acest sens s-ar putea ca în multe contexte nivelul local să fie cel mai potrivit pentru a dezbate aceste teme, dar nu întotdeauna. Uh, și Comisia a spus foarte clar că ideea unei măsuri unice pentru toți poate că n-ar fi soluția potrivită aici. Și, bun, noi trebuie să fim deschiși diverselor soluții posibile și e important ca măcar să putem să facem un schimb de informații la nivel european. E și asta, e și asta o provocare, pentru că avem uh, diverse tipuri de probleme cu care ne confruntăm dar și lucruri similare care adesea sunt dificil de comparat. De acest motiv aș dori să știu care sunt opiniile diverselor grupuri în acest prim schimb de opinii și apoi uh, vreau să am și un răspuns și voi asculta ce aveți de spus cu mare interes. Mulțumesc, domnul Lang, în PP. Ia, da. Mulțumesc. Cred că trebuie să fim foarte atenți la detalii aici prin această carte verde, Comisia a făcut prima încercare de a analiza cele patru domenii cele mai importante ale asigurărilor în domeniul dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Iar documentul rezultat ne arată că situația nu este aceeași în toate statele membre. Dezastrele naturale reprezintă în multe state membre un risc pentru populație, înainte de toate un risc financiar. În unele state membre există sisteme de asigurare funcționale și ultimele inundații din Germania au uh, arătat uh, lucruri foarte interesante. De exemplu, s-a văzut că uh, inundațiile din anul precedent au dus la riscuri diferite. Întreprinderile care au fost afectate data dinainte au uh, avut grijă ca uh, în domeniul asigurărilor să uh, funcționeze lucrurile pentru IMM-uri, pentru IMM-uri iar în uh, alte regiuni sau întreprinderile au contribuit chiar la construcția de baraje. Când vine vorba de găsirea unei soluții europene, cred că trebuie să avem grijă să nu sufocăm uh, inițiativele cetățenești, pentru că prin proprie inițiativă, de multe ori, cetățenii pot realiza mai multe decât atunci când sunt ajutați de stat sau când așteaptă ajutorul de la stat. Eu cred că nu e, trebuie să luăm niciun fel de măsură bazată pe această carte verde, fără să ținem cont de dreptul la inițiativă al cetățenilor. Am să citez un nou exemplu, tot recent, din zona de Deckendorf pe Dunăre. Acolo, pe s-a dedicat, uh, o treime din locuitori și-au uh, încheiat asigurări specifice pentru inundații, două treimi nu. Și s-a ajuns să se facă diferențe acolo între cei care aveau o asigurare pe răspundere proprie și alte tipuri de asigurări, asigurări de nivel minim, asigurări cerute de legislația europeană și așa mai departe. Acesta este cel mai important aspect din perspectiva mea. În Cartea Verde se vede ce procent din uh, PIB este uh, vizat în diversele state. Sigur că în state ca Danemarca sau Lituania vedem uh, aici că e vorba de dezastre provocate de furtuni, de cutremure sunt vizate Grecia și Italia, de vituri rapide, inundații, Cehia, Bulgaria, Polonia, România și Austria. Așadar, riscurile prezente, deci catastrofele naturale, sunt repartizate în mod foarte diferit între state. De aceea, soluția pe care o oferim trebuie să țină cont neapărat de aceste particularități. Și aici se pune întrebarea cum reușim să oferim stimulente în acest domeniu, cum uh, cerem să fie făcută asigurarea de răspundere în cazul uh, centralelor nucleare, în cazul întreprinderilor uh, din domeniul gazului și petrolului? Golful Mexic este un exemplu foarte clar în acest sens. Și apoi trebuie să ținem cont și de dreptul la informații al victimelor catastrofelor provocate de om. Este important aici să facem legătura la modul transversal cu directiva asigurărilor și să tratăm acest subiect așa cum se cuvine. Nu există niciun fel de uh, angajament automat al pieței. Există mentalități diferite, inclusiv în ceea ce privește răspunderea și uh, garanțiile aduse de stat. De aceea, cred că această carte verde trebuie să fie privită de noi ca o etapă intermediară și să ne asigurăm că nu uh, uităm toate aceste aspecte. Mulțumesc! Uh, thank you! Mulțumesc în numele SND, domnul Baldini. Evo, hvala. Ja ću iskoristiti priliku da govorim hrvatski i htio bi se zahvaliti. Mulțumesc, aș dori să vorbesc limba croată și doresc să-i mulțumesc doamnei președinte și tuturor celor care ne-au permis în ziua de astăzi să avem interpretare din și în croată. Sper că auziți bine. Da, toată lumea înțelege. Bun. Așadar, stimată doamnă președintă, stimați colegi, aș vrea să vă spun că această carte verde reprezintă un punct de pornire pentru un uh, raport parlamentar. În Cartea Verde se explică situația actuală și se oferă soluții pentru a se ameliora situația actuală din Europa în domeniul asigurărilor împotriva dezastrelor naturale și provocate de om. Acest raport ar trebui să prevadă oferirea de informații consumatorilor pentru că ei se poată lua decizii în cunoștință de cauză. Cartea Verde se concentrează pe toate aceste aspecte și eu cred că trebuie să uh, subliniem toate aceste lucruri. Așadar, trebuie să discutăm uh, aceste aspecte, mai ales în legătură cu asigurările obligatorii, și de asemenea să discutăm idei referitoare la puluri de asigurare și asigurări pentru uh, organizații non-guvernamentale. Cred că acest document reprezintă un compromis foarte bun pentru întreprinderi, consumatori și guvernanți. De asemenea, consider că echilibrul necesar pentru toți uh, cei vizați trebuie să fie realizat. Fără echilibru nu se poate face niciun fel de progres în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Interpretarea a, a funcționat foarte bine, spune doamna președintă, pentru că avem interpreți excelenți. Domnul Torvalds, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru această carte verde și raportorului pentru observațiile preliminare. Sigur că dezastrele provocate de om sunt o problemă, atât în Uniunea Europeană cât și în restul lumii, din păcate. E foarte îngrijorător te... trendul exprimat în documentul Comisiei și anume că astfel de accidente sporesc exponențial. Există presupuneri științifice și anume că um, încălzirea, încălzirea globală va face să crească numărul de accidente și poate că ar fi mai bine să discutăm despre prevenirea acestor accidente decât să discutăm despre asigurări. Însă mă tem că este necesar să discutăm și alte subiecte, inclusiv asigurărilor, asigurările. Documentul Comisiei datează din aprilie. Vara aceasta am avut inundații în Europa Centrală care au afectat Austria, Republica Cehă și Germania. Eu am fost la Magdeburg la câteva luni după inundații și nu pot să vă spun decât că distrugerile au fost mai mici acolo decât în Bavaria sau în Belgia în secolul XVII, spune vorbitorul. Însă, cu toate acestea, cred că trebuie să discutăm subiectul pe larg. Eu vin din același stat membru cu raportorul și acest stat membru a fost afectat de vreme. Am cunoscut furtuni, iarna și inundații vara și aceste fenomene încep să se repete anual. Cartea verde a Comisiei subliniază faptul că oamenii subestimează sistematic riscul de dezastre naturale ca să spunem așa, suntem mai optimiști decât ar trebui în unele cazuri și mai puțin pesimiști decât ar fi cazul în altele. Fenomenele extreme provocate uh, de vreme, fenomenele meteo, sunt uh, unele al căror impact este subestimat. Oamenii nu înțeleg nici amplitudinea, nici potențialul lor impact. Deci, uh, discuția noastră privind asigurările se complică. În ceea ce privește asigurarea obligatorie, care este sugerată în Cartea Verde, nu am avut timp să analizez situația, să văd cum este tratat subiectul în diversele state membre și cum funcționează sistemele naționale. Însă eu cred că această propunere strânește mai multe întrebări interesante. Ar fi cazul oare ca uh, grecii să-i salveze pe germani de inundațiile provocate de Elba? Aștept un răspuns din partea Germaniei. Poate că e bine să se pună în comun costurile pentru asigurare, însă nu trebuie să uităm și de posibilitățile indivizilor. Știm că dacă străzile sunt pavate, apa curge mai repede pe acolo și deci problemele se accentuează. Foarte multe persoane construiesc case în zone de risc. Ar fi nevoie, poate, de bariere anti-inundații, însă de multe ori oamenii nu construiesc astfel de bariere pentru că uh, le-ar scădea, cred ei, valoarea proprietăților. Este nevoie de măsuri de precauție, astfel se va ajunge la un risc mai mare în caz de inundații. Știm că o parte a populației nu dorește asigurări obligatorii. Deloc. Mai mult, după cum probabil că ați înțeles din exemplul meu de grecii care îi salvează pe germani, o schemă de asigurare ar trebui introdusă la nivel european sau ar trebui să fie introdusă doar la nivel național? Acesta este doar primul schimb de opinii, nu vreau să intru în detalii. Am încercat să fiu provocator până acum. Aștept cu nerăbdare răspunsurile colegilor, să vedem uh, cum putem discuta și în finlandeză mai târziu. Mulțumesc! Cred că e bine să fim provocatori ca să punem discuția în mișcare. Domnul Gigold de la Verzi. În primul rând, pe mine mă uimește întotdeauna ce consideră finlandezii ca fiind o provocare. Dar, în fine, ca să provoci un german e nevoie de ceva mai mult, dragă coleg. În primul rând, vreau să spun că e grozav să auzim aici limba croată. Bine ați venit, așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră. Însă, pe fond, nu avem încă o poziție comună la grup. Trebuie să vă spun că am niște dubii fundamentale în legătură cu acest dosar. Și domnul Werner Langen, alo, a menționat acest lucru. În legătură cu acest subiect, se pun probleme foarte mari privind riscul moral. Iar riscul moral apare și pentru că sunt cazuri în care asigurarea lipsește sau este insuficientă. Întotdeauna există tendința puternică ca o comunitate politică să plătească pentru cei care nu și-au plătit asigurările. Constatăm acest lucru în mod regulat în Germania, pentru că acolo catastrofele naturale sunt momente naționale, sunt momente când oamenii se gândesc la suferința altora. Și deci este foarte greu să îndrăznești să nu salvezi pe cei afectați. Și e de înțeles, dar dacă contribui la salvare, atunci nu mai există niciun fel de stimulent ca persoanele vizate să-și facă asigurări. Și asta spunea și Werner Langen, e mai greu apoi să se facă schimbările necesare. Între aceste extreme, și anume asigurări obligatorii ca să se evite aceste probleme de fonduri de salvare, sau uh, la capătul celălalt să spunem că noi suntem o țară unde oamenii sunt uniți și nu vrem să excludem pe cei care trăiesc în zone de locuite de mii de ani? Însă unde asigurarea este întotdeauna scumpă, poate deci că e nevoie de o formă de solidaritate. În orice caz, fie prin subvenții, fie prin modele de asigurări, fie prin um, a solicita asiguratorilor să ofere prime de asigurare accesibile, e clar că e nevoie de o soluție. Aceasta, din urmă, ar fi poate o a treia opțiune, Poate acceptăm că totdeauna guvernele vor veni cu fonduri de salvare pentru ca politicienii să poată zâmbi în fața camerelor în momentele esențiale. Nu e ușor să se găsească o soluție și eu unul nu sunt convins că avem nevoie de o abordare unică în Europa. Nu sunt convins. Deci aș dori să ascult opinia Comisiei, îi rog să ne spună în ce măsură consideră Comisia că este necesar și justificat din perspectiva subsidiarității să avem o soluție unică pentru toți. Eu nu sunt convins. E greu să găsim un echilibru. În comunicare, după cum a spus și domnul raportor, există niște idei foarte concrete cu privire la plus valoarea potențială europeană. Așadar, cercetare, experiență, schimb de bune practici, Apoi există și o strategie privind uh, un management coordonat pentru riscurile transfrontaliere. Este foarte important să nu existe riscuri, riscuri morale între statele membre, deci un stat membru să își pună barierele necesare pentru ca inundațiile să ajungă la vecin și să-l afecteze și mai rău. De exemplu, între țările de jos și Germania ar putea exista această problemă uh, legată de Rin, dar mai sunt și alte exemple. Cred că Europa trebuie să intervină acolo unde există o perspectivă a concurenței. De exemplu, dacă unele state au uh, uh, centrale nucleare pe care le asigură în mod adecvat și își internalizează costurile riscurilor, iar altele nu o fac, iar, pia- iar piața energiei crește și apare problema concurenței. E vorba aici, sigur, de dezastre provocate de om și nu de dezastre naturale. Cred că acolo trebuie să se țină cont de dimensiunea europeană, deci în munca noastră uh, vom ține cont de toate acestea. Colegul Jean-Paul Gozes se va implica și cred că trebuie să fim foarte atenți să vedem uh, dacă avem sau nu o soluție unică pentru toți și uh, unde se pune limita subsidiarității pentru o soluție comună. Aștept cu nerăbdare explicațiile Comisiei pe care le sper mult mai clare, și anume ce trebuie făcut la nivel european și cum variază judecățile de valoare cu privire la gradul de solidaritate pe care ni-l dorim. Și se pune întrebarea atunci de ce, de ce să avem o singură soluție pentru toate statele membre. Eu nu sunt convins și aș dori să-i rog pe cei de la Comisie să ne mai dea explicații. Mulțumesc! Domnul Kamal. Thank you very much. I'm speaking on behalf. Mulțumesc. Vorbesc în numele lui Ashley Fox, care este raportorul din umbră din partea ECR. Voi încerca să citesc uh, notițele dumneaei cât mai interesant și cât mai puțin provocator. Uh, Domnul Fox salută inițiativa Uniunii Europene de a aborda problema adecvării asigurărilor împotriva dezastrelor naturale. Însă, această carte verde, mm, ce privește această carte verde, este de acord cu poziția Comisiei în ceea ce privește măsurile practice, cum ar fi uh, evaluările costurilor, aici problemele sunt de ordin conceptual. Cum uh, poate Comisia um, justifica în fața consumatorilor necesitatea de a adera la o asigurare în, moment, în aceste momente de um, resurse financiare limitate? persoanele care, ar, care dispun de, dacă ar fi dispus de mijloacele necesare, persoanele respective s-ar fi asigurat deja. Uh, deși uh, au existat inițiative împotriva uh, acestor uh, uh, proiecte, totuși oamenii continuă să-și construiască locuințele în zone inundabile și în zone cu pericol uh, legat de dezastre naturale. Acum, în ceea ce privește armonizarea contractelor de asigurări, există obiectivul armonizării acestora și mm, simplificărilor în uh, favoarea consumatorilor. Iată în, uh, cum se încheie um, observațiile pe care le-a făcut domnul Fox. Mulțumesc și domnul Langen dorea să reia câteva cuvinte. Da, am uitat uh, să spun ceva. Aș dori să aflu care este poziția Comisiei în ce privește procesul de consultare care a avut loc până la uh, sfârșitul lui iunie. Uh, este vorba despre drepturile civile și despre faptul că statele membre sunt uh, responsabile aici de dreptul civil. Comisia. Avem reprezentanții ai Comisiei aici și cred că vor răspunde la toate aceste întrebări. Doamna președinte, este o dezbatere foarte interesantă. Uh, este un subiect despre care nu știu mare lucru, nu am citit uh, Cartea Verde, documentul acesta, însă știu că trebuie să fie umplute lacunele care există în acest domeniu, lacune legate de aceste dezastre și de, mai ales existența acelora pentru care nu există asigurări. Poate că Comisia ar putea să ne dea mai multe detalii în acest sens, să răspundă la întrebările care au fost ridicate și aș vrea mai ales să întreb Comisia dacă există o valoare adăugată a acestei inițiative sau nu vine decât să um, umple niște lacune. Cine dorește să ia cuvântul din uh, partea comisiei? Mulțumesc foarte mult! Este prima dată când sunt aici în uh, comisia dumneavoastră și uh, vă voi cere scuze dacă nu voi răspunde la toate întrebările. Sunt Lucas Bordel, lucrez pentru DG Mart Direcția noastră generală a coordonat elaborarea acestui document. Uh, au fost implicate mai multe direcții generale, mai multe servicii de GESANCO, de Justiție, Mediu, Schimbări Climatice, ECFIN, TAXU, DEFCO și altele. Am încercat să aducem o conștientizare pe, baza unei, pe, pe marginea unui subiect care este din ce în ce mai important în uh, Europa, și anume dezastrele naturale. Și am încercat în această carte verde să fim puțin provocatori, dar în același timp să avem o abordare pedagogică, să facem un proces de conștientizare, să uh, arătăm că Uniunea poate face ceva în acest domeniu, pentru că există o tendință crescută în multe state membre. Există state membre care au găsit soluții în fața acestor dezastre naturale, dar și în fața celor provocate de om și cu toate acestea, multe alte state membre au întârzieri. Deci am încercat să conștientizăm aceste state membre, să învățăm din experiențe, din bune practici și să înțelegem dacă uh, o acțiune la nivel european este cu adevărat posibilă. În ceea ce privește consultarea, aici trebuie să vă spun că această consultare a fost uh, extinsă și pe uh, perioada lunii iulie. Cred că am primit 65 de răspunsuri de la diferiți interlocutori, actori uh, implicați, state membre, consumatori, asiguratori, reprezentanța industriei asigurărilor. Cred că aceste răspunsuri vor fi uh, foarte curând disponibile pe site-ul nostru de internet și vor face parte dintr-un proces de evaluare. Președinte, 65 de răspunsuri la consultare, da? 75. Și ce fel de organizații, un ca exemplu, au răspuns? Intervenție fără microfon. Dacă mi-aduc aminte corect, e vorba de companii de asigurări și de reasigurări, asociații de companii de asigurări și de reasigurări, brokeri. De asemenea, parlamente și guverne naționale, precum și asociații ale consumatorilor. Președinta, mulțumesc. Nu știu dacă ați răspuns la întrebările colegilor, dar dacă ei mai au întrebări, acum avem și numele dumneavoastră ca persoană de contact și vă pot transmite întrebările prin scris. Nu vreau să vă simțiți uh, presat, uh, fiind prima dumneavoastră prezență aici. Și acum îi voi da cuvântul uh, din nou raportorului pentru a extrage concluziile acestei dezbatere pentru, dezbatere pentru a ne spune cum intenționează să uh, continue munca. Kuulut näkemykset olivat minusta roh. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat cu mare interes ce au avut de spus uh, intervenienții și se pare că mai mult sau mai puțin toate intervențiile sunt pe aceeași linie, în acord cu ceea ce cred că eu și cred că putem uh, să continuăm munca pe o bază foarte sănătoasă, bună, pre- pregătesc un text care va ține cont de tot ceea ce s-a spus și sunt convins că pe această cale vom putea ajunge la un text care să se bucure de mare consens. Mulțumesc! Dacă pot să confirm acum, uh, pe 14 octombrie se va prezenta proiectul de raport și uh, mi s-a spus că vom putea avea acces și la rezultatul consultărilor, deci puteți să vedeți online. Uh, 22 octombrie termenul de depunere a amendamentelor, pe 25-26 se analizează amendamentele și votul pe 17 decembrie și apoi uh, votul va avea loc uh, în plen în prima sesiune din februarie. Mulțumesc foarte mult colegilor, mulțumim și Comisiei pentru intervenția sa și acum trecem la următorul subiect. The, but this is Yeah, so we, we're a little bit, of, we're a little bit ahead of schedule. Suntem chiar uh, mai rapid decât uh, timpul prevăzut. Va trebui să-l așteptăm pe domnul Bertu, următorul raportor. A, ah, a fost chemat, dar se pare că n-a răspuns. A fost sunat, dar n-a răspuns. Așteptăm atunci să sosească. Cred că raportorii din umbră sunt prezenți. Nu? Avem un raportor, doamna Cleva. Verzi. A, și raportorul de la Verzi este aici. S-a mutat însă <laughs> și a mutat locul, deci Sven. Ne lipsește raportorul și un raportor din umbră și apoi vom putea începe. Ca urmare luăm o pauză de 5 minute, dar să nu plecați, vă rog difficult to get back on track again because we're, we're, we're making good time today and I'm hoping we might ne-am încadrat foarte bine în timp astăzi și sper că vom putea termina mai repede. Ca urmare, o să-i rog pe colegi să-i cheme pe raportorii de la următoarea temă, ca să ne asigurăm că sunt aici. Ah, ok, so it's the last point, in fact, today. Nu, de fapt, se cortează președinta, aceasta este ultima temă de astăzi. Right, they're cancelled already.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 We're, going, I think we're ready to start. Cred că suntem gata să începem. A venit și raportorul. Așa cum am spus întotdeauna, cei mai importanți sunt prezenți. Raportorii din umbră, cei care o să lucreze efectiv pe dosar și asta contează. Domnule Bertot, Îmi pare rău, spune președinta, nu vorbesc italiană, vorbesc germană, franceză și puțină turcă. Asta e tot. You're leaving, but you're one of my shadows. Don't leave. <laughs> okay. Oui, c'est ça. Um, uh, bine ați venit, domnule Berto. Uh, deci cerem scuze, am uh, mers un pic mai repede cu celelalte um, rapoarte și am fost, am respectat foarte bine timpul și la schimbul de opinii cu Michel Barnier și așa cum am spus de fiecare orele indicate aici au numai un caracter orientativ. Deci va veni rândul și aveți cuvântul să vă prezentați raportul. Signor Presidente, io innanzitutto mi Da, da, președinte, în primul rând scuzați-mă și vreau să îmi cer scuze pentru tot ce voi spune de acum înainte, pentru că e prima oară când fac un raport aici, uh, deci cu anticipație, sigur am greșit ceva. <laughs> Deci îmi cer scuze, astfel încât Președinte, nu, doar că am uh, anticipat puțin, am mers mai repede decât era programul zilei de astăzi. Da, spune deputatul. Oricum, uh, sigur am făcut vreo greșeală în redactarea raportului, a spus. Bun, deci în legătură cu raportul care mi-a fost încredințat, deci participarea financiară a angajaților la veniturile companiei, Am încercat să evaluez uh, unele posibile instrumente și m-am gândit la câteva uh, pe care le-am înșiruit acolo. În primul rând, pe de-o parte putem prevedea uh, participarea angajaților la finanțarea întreprinderilor prin subscrierea unei părți a capitalului social sau prin subscrierea, subscrierea unor titluri de credit, bonduri, care sunt emise specific de acea companie pentru uh, angajații săi. În acest caz, pârghia financiară vor, privește nu compania, ci eventual angajații și mai ales uh, remunerația acestui capital care ar putea face obiectul unor adaptări fiscale specifice. Pe de o parte, o altă formă de finanțare ar putea fi cea indusă prin remunerare. Deci, compania prevede un fel de parte a remunerației prin emiterea unor titluri de credit uh, ale uh, companiei sau chiar acțiuni uh, eventual deținute în propriul portofoliu. În acest caz, stimulentul fiscal ar putea acționa în favoarea companiei, alăturând ceea ce se emite de către companie, ceea ce se, de ceea ce se percepe net de către angajat, angajat deci în realitate. În acest caz, parametrii uh, legătură cu care se poate acționa, în acest sens, pot fi cei ai valorii nominale a titlului sau a valorii sale de piață valoarea titlului în însărcinarea propriei uh, uh, întreprinderi. Deci sunt diversi parametri care pot facilita procedura fiscală și să apropie costul suportat de companie în, uh, prin emiterea acestor titluri de uh, venitul perceput într-adevăr de, angajat, de angajat un alt sistem pentru uh, finanțarea uh, sau participarea financiară a angajaților în acest moment de criză și ar putea fi acesta un aspect care nu trebuie uh, subevaluat. Deci finanțarea prin propriile contribuții a celor uh, angajați care au fost uh, concediați, eventual foști angajați care au fost concediați din cauza crizei, uh, Uh, și care prin propria susținere, prin propriile economii, prin alte disponibilități financiare, ar putea finanța reluarea activității uh, firmei sau extinderea activității cu o legătură clară între participarea financiară a angajaților cu re, angajarea lor, deci reinserarea în uh, universul uh, muncii, în câmpul muncii, dar în aceeași companie. Sigur că trebuie să ne gândim și la aspectul legat de risc al acestui tip de finanțare. Deci cred că societățile, agențiile de rating sunt cele care ar trebui să aibă uh, misiunea a știința instituțiile de credit care vor uh, opera cu aceste titluri să le științeze în legătură cu riscurile legate de acest tip de finanțare și mai ales cred că e bine să avem uh, norme distincte în ce privește companiile care sunt cotate la bursă și cele, pe de altă parte, care fac parte din, IMM, din lumea IMM-urilor, deci nu sunt uh, cotate în bursă. Asta pentru că știm foarte bine că titlul unei societăți cotate la bursă e imediat uh, uh, comercializabil. Deci, sigur că trebuie să îi se aloce legislație specifică. Uh, la asta m-am gândit eu. Uh, uh, acum uh, dau cuvântul colegilor, aștept contribuțiile acestora. Sunt binevenite. Aici suntem competenți, vă reamintesc doar pentru o cotă parte, deci să vedem ce va face și colegul meu de la cealaltă comisie so uh, now we have our shadows. But... Bun, deci raportorii din umbră acum, spune președinte, dar cred că avem competență exclusivă dacă nu mă înșel eu. Pentru că e vorba de stimulente fiscale, sectorul financiar, provocările la adresa IMM-urilor. Deci sunt toate domeniile noastre de competență. Deci putem avea competență de plină. Bun, raportorii din umbră, care sunt partea echipei care o ajută cu acest text. Doamna Chifa, doamna Cleva, de fapt. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, mulțumim raportorului, domnului Bertot, pentru contribuția sa. E o discuție foarte importantă aceasta cu participarea financiară a angajaților la veniturile companiei în ultimii ani, uh, criza din ce în ce mai gravă a dus la diverse falimente, la vânzarea unor uh, acțiuni ale companiilor și atunci a crescut și interesul și nevoia uh, diferitelor feluri de a implica angajații în profiturile și managementul companiilor. Un efect pozitiv pe care îl poate aduce astfel de participare confirmă că e uh, Uh, o inițiativă care se bucură și de susținere la nivel european și avem nevoie de un fel de cadru european care ne permită să mm, definim principiile directoare ale unor asemenea programe și o recunoaștere recipro reciprocă a acestor programe în întreaga Europa. În acest sens, ar fi bine să vedem o inițiativă și din partea, sau o reacție și din partea Comisiei Eh, aici cred că domnul comisar Barnier deja a făcut o promisiune în acest sens chiar anul trecut. Trebuie să ne concentrăm pe eh, soluții pe termen lung și pe o implicare durabilă, pe bază voluntară a angajaților. E foarte important aspectul voluntar și să lăsăm la atitudinea uh, angajaților să uh, decide dacă vreau sau nu să participe, vor sau nu să participe la astfel de programe și să ne concentrăm și pe politicile fiscale și relația lor cu profiturile uh, angajaților, acestea să fie bine și clar prezentate și angajaților și angajatorilor. Și trebuie să ne asigurăm că facem eforturi pentru a extinde bunele practici la nivel european e clar că situațiile sunt diferite uh, la nordul și la, în sudul Europei. De aceea trebuie să acordăm mai mult uh, atenție și problemelor uh, fiscale. E foarte importantă problema unei potențiale duble impozitări care poate restrânge libertatea de circulație a angajaților companiilor care au operațiuni transfrontaliere în Europa. Păi trebuie să găsim o soluție europeană pentru a ajuta autoritățile naționale în a orienta uh, nivelul de taxare și uh, beneficii și de beneficii ale acestor programe. Stimulentele fiscale sunt adesea cheie pentru participarea de succes a angajaților apoi o discuție ulterioară în legătură de uh, planul de cumpărare de acțiuni uh, din partea uh, angajatorilor uh, înseamnă că trebuie să clarificăm uh, ce se întâmplă cu sistemele de pensii și să existe programe comune de cumpărare a acțiunilor ci e necesară precauția pentru că nu trebuie să permitem companiilor să înlocuiască salariile cu mm, potențiale beneficii prin această participare și uh, ar trebui să stabilim ca obiectiv principal al participării financiare a angajaților uh, nivelul european. Sunt de acord că principiul voluntar și obiectivul termenul, pe termen lung uh, sunt importante, dar e necesar și să ne concentrăm pe principiul egalității care ar garanta că toți lucrătorii pot să beneficieze de aceleași condiții în cadrul acestor programe. Și principiul diligenței ar garanta că toți cei implicați ar trebui să acționeze cu diligență. Aș uh, mai spune că voi depune anumite amendamente, mulțumindu-i raportorului, uh, aștept cu interes uh, viitoarea cooperare cu el și cu toți colegii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul de Bacăr! Mulțumesc, mulțumesc și în primul rând raportorului. Eu cred că întreaga dezbatere se încadrează într-una mai largă care privește guvernanța corporatistă. E important să spunem asta pentru că e mult mai mult decât remunerarea. Miza e mai mare. Deci ne confruntăm specific pe problema asta a remunerării și participării uh, angajaților în asumarea de riscuri. Aici trebuie să ne asigurăm uh, că toate stimulentele acordate din partea managementului, eh, dar și a sindicatelor, sunt eh, similare sau egale. Și prin introducerea acestor programe, cred că așa eh, facem și este calea cea bună. Sigur, participarea să fie voluntară, angajații trebuie să poată participa pe bază voluntară, e foarte important. Am văzut și în propria mea țară că uh, Eh, adesea nu foarte mulți sunt cei care utilizează acest sistem pentru că există și riscuri inerente. Deci, eh, sigur, după ce ai o participație financiară la o companie, profiturile pot crește sau pot scădea. De aceea, informațiile eh, furnizate angajaților sunt foarte importante pentru că trebuie ca ei să știe bine ce riscuri îi pasc. E vorba de uh, active foarte lichide și atunci vedem că există unele companii care nu vor utiliza acest tip de stimulente. Putem utiliza asta ca în plus față de remunerația normală a angajaților. Nu poate fi un substitut uh, de 100% al unui salariu normal. Asta se leagă și de sistemul de impozitare care ar trebui să fie unul diferit pentru aceste uh, programe, e și problema dublei impozitări, cum spunea colega, dar oricum uh, au, uh, statele membre au sisteme diferite de impozitare și atunci e importantă și armonizarea. Faptul că se propune și ca toți lucrătorii să poată participa și să investească bani în companii, da, cred că e corect, dar e vorba o investiție normală deci, în acest sens, nu văd niciun motiv ca să facem o distinc- distinție între uh, foști angajați uh, sau uh, părterțe, investitori externi, ca să spun așa. Aici, iată, voi îngloba aceste remarci în amendamente, dar, în general, cred că remunerația și mai ales și adițională a angajaților e foarte importantă, trebuie utilizată mai mult în practică deoarece se face o aliniere între stimulente și uh, obiectivele companiei și transparența de care să beneficieze angaja, angajații. Mulțumesc din nou raportorul, pentru că raportorul uh, din umbră de la vers nu este de față. Deci are cuvântul din nou raportorul. Da, mulțumesc colegilor uh, pentru sugestii și pentru că au subliniat aspecte pe care eu nu le-am uh, uh cuprins în uh, raportul meu. Uh, e vorba de aspectul voluntar al participării angajaților. În uh, prima linie, de fapt, oricum vorbesc despre asta, spun specific că subscrierile finanțare trebuie să fie executate în mod voluntar de către angajat și închei vorbind despre IMM-uri, specificând acolo că se consideră că orice măsură care privește participarea finan- financiară a angajaților la câștigurile uh, întreprinderii trebuie să fie sustenabilă pe termen lung și să fie făcută pe bază voluntară specific și faptul că am dorit să subliniez posibilitatea de a participa a fiecărui uh, lucrător în formă asociată ca să permitem uh, asociația de tip sindical sau din fonduri de pensii private în aceste forme să se poată participa la finanțarea întreprinderilor ca să se atingă o masă critică și uh, să, ca lucrătorii asociați astfel să aibă un cuvânt de spus în afacerile companiei, deci un cuvânt mai greu de spus. Interesantă observația care propune o omogenizare a participării investiției ex-angajatului să fie privită în mod egal ca orice altă investiție eu am dorit uh, să subliniez uh, o posibilitate din partea foștilor angajați, dar prin asta nu înțeleg uh, neapărat un pensionar, ci mă refer la cei care din cauza crizei au fost concediați și prin finanțarea, probabil în formă colectivă, a firmei activează noi investiții care să ducă la noi locuri de muncă și mi-ar plăcea ca aceste locuri de muncă să privească în mod prioritar pe acești foști angajați. Mă rog, dar oricum uh, se poate îmbunătăți textul, sunt absolut de acord, uh, însă era doar un detaliu, o precizare pe care am vrut să o fac. Mulțumesc. Okay, well, I, thank you very much. I think that... Mulțumesc, spune președinta, e un aviz foarte bun, multe, un document foarte bun, iată multe uh, comentarii pozitive. Termen pentru amendamente 30 octombrie, le vom discuta pe 25 noiembrie, se va vota în acea zi și apoi la plenar se va vota probabil, să vedem și cu Comisia Ample, pe 13 ianuarie 2014. Vă reamintesc, mă rog, celor de față, pătimașilor care au rămas până la sfârșit, că mâine începem la ora 10 și nu 9 și schimbul de opinie în legătură cu semestrul european cu reprezentanții parlamentelor naționale se va desfășura de la 15 până la 16.30 și nu vom avea nici nimic, nu vom avea nimic de discutat după finalul discuției cu parlamentele naționale. Uh, și cu asta mulțumesc pentru participare, pentru atitudinea pozitivă și ne revedem mâine.